Stimați colegi, uh, haideți să începem pentru că avem un program foarte încărcat uh, și le urez bun venit celor care sunt aici. Aș dori să deschidem uh, reuniunea. Ca de obicei, suntem transmiși pe internet și primul lucru din ordinea de zi este adoptarea ordinii de zi. Ați primit pe 4 octombrie versiunea finală și este o modificare acolo la cererea PPE-ului care este susținut de ALDE și de socialdemocrați, să amânăm votul privind raportul lui Richard Corbett, adică punctul 9 din ordinea de zi. Asta pentru că e nevoie să continue discuțiile privind amendamentele de compromis. N-am ajuns încă acolo. Dacă nu sunt obiecții, consider că s-a adoptat ordinea de zi cu această modificare. Al doilea punct, privind anunțurile mele, se referă în primul la rezultatul votului la Comisia de Buget pentru bugetul pentru 2019. Comisia privind bugetele a votat poziția față de poziția Consiliului pe buget. AFCO a făcut niște amendamente, unele care au fost adoptate mai ales uh, amendamentele, amendamentul 1, 2, 3 privind comunicarea reprezentanților Comisiei, privind uh, spațiile publice europene, Europa pentru cetățeni, care au fost adoptate de buget, dar două dintre ele au fost caduce pentru că am cerut uh, restaurarea propunerii inițiale a Comisiei în ceea ce privește sumele respective, dar Consiliul cele din urmă nu l-a netăiat, deci așa încât n-avea rost să se voteze și nu era nevoie să se revină la sunele, sumele anterioare, așa că s-a menținut ceea ce oricum dorea. Și mai e o problemă pe care vreau să vă comunic. E vorba de niște proiecte pilot și acțiunile pregătitoare. Din păcate, Comisia a considerat uh, că nu sunt bune de pus în aplicare, nu pot fi puse în aplicare, iar la Parlament cum sumele pentru aceste tipuri de proiecte au fost extrem de reduse și s-a ajuns la un acord politic global care să se susțină uh, proiectele acestea, el, acestea care nu sunt puse în aplicare, nu au fost susținute. Există întotdeauna posibilitatea de a încerca uh, să facem ceva. Sunt propuneri individuale făcute de membri, se poate ajunge în plenară, dar cred că probabilitatea ca ele să fie adoptate în plenară uh, este extrem de scăzută pentru că sumele sunt într-adevăr uh, foarte mici și nu permit uh, să se deplaseze sume de la cele deja aprobate la cele neaprobate. Dacă vreți să știți detalii, cred că secretariatul poate să vă spună ce anume se poate face dacă vreți să ajungeți în plenar. Dar Josem îmi spune că, de fapt, ar trebui să hotărâm dacă vrem să mergem pe această reînaintare a proiectelor acestea în plenară, ținând cont uh, de faptul că probabil ele vor fi acolo respinse. Dar, rog, sunteți liberi să faceți acest lucru dacă vreți. Nu. Ok, renunțăm la ele. Iar în ce privește vorbesc celor care nu sunt acum în sală, pentru că unul dintre colegi s-au plâns recent că avem prea multe reuniuni, că sunt mult prea multe reuniuni programate și de asemenea avem luna și reuniunea extraordinară de la Strasburg, dar este hotărârea pe care am luat-o. Apropo de rapoartele și avizele pe care vrem să le pregătim și mai există și conferința prezedințelor care a impus uh, o limită pentru voturi la toate comisiile, pentru rapoartele din proprie inițiativă. Ele trebuie să fie votate până pe 27 noiembrie. Deci trebuie să facem acest lucru între septembrie și noiembrie. Trebuie să facem tot ce am planificat să facem privind rapoartele din proprie inițiativă. Deci o să avem cât de multe reuniuni uh, avem nevoie. Îi salut pe cei care pot să vină și apoi, cum spuneam, nu putem reduce numărul de uh, de reuniuni și volumul de lucru și îmi cer scuze pentru acest lucru, dar este rezultatul activităților pe care le-am hotărât împreună. Și am avut deja această explicație de două, de două ori, avem un volum de lucru foarte mare, uh, pentru că vine, urmează și procedura Consiliului după ce facem noi. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun în anunțurile mele privind hotărârile care au fost luate de coordonatori. S-a făcut prin procedura scrisă, pentru că n-am avut săptămâna trecută timp să facem o reuniune uh, și o altă formă de a hotărâ. Deci, în primul rând, misiunile. O misiune la Curtea de Justiție, la Luxemburg, care a fost recomandată de coordonator, poate să aibă loc în săptămâna a noua, între 28 februarie și 1 martie. După cum știți, facem acest lucru doar în zilele turcoa, zilele verzi din prima jumătate din 2019, sunt, e singura perioadă verde, singura perioadă turcoaz între 1 ianuarie și sfârșitul mandatului nostru. E singura posibilitate pe care o avem să ne ducem la Curtea de Justiție de la Luxemburg. Apoi o recomandare făcută de coordonatori să avem o întâlnire cu reprezentanții Comisiei de la Veneția, care știți, am avut deja una, o reuniune foarte bună, dar putem să o facem la Strasburg. În timpul plenarelor de la Strasburg nu e nevoie să primim niciun fel de autorizare pentru cota pentru călătorii, nu e nevoie de așa ceva, pentru deplasări. În ce privește misiunile, la una ne ducem și la alta o avem la Strasburg, pe cea cu Comisia de la Veneția. În ce privește audierile, e vorba de trei audieri recomandate uh, de coordonatori în procedura scrisă. Una se referă la Vă aduceți aminte că am avut această discuție privind uh, comun, provocările față de comunicare în perioada elecțiilor și avem o audinare, audiență privind uh, alegerile parlamentare europene, partidele europene, votanții europeni, pregătirea deci pentru alegeri eu, sunt uh, dimensiuni importante. A doua audiere s-a propus o audiere pe care trebuie să o punem în aplicare Poate că n-am vorbit deocamdată cu AFET, dar trebuie să o facem în cooperare cu AFET. Este vorba de constituționalism în Uniunea Europeană și interacțiunea constituțională între estul și vestul Europei, înțeleg că propunerea aceasta, care vine de la PPE, cred, se referă la compararea abordărilor față de uh, Euro, Uniunea Europeană în vestul și estul Europei. Asta e propunerea făcută de coordonator și o a treia audiere o posibilitate. De altfel, este competența executivă comună exercitată atât de statele membre cât și de Uniune, exemplu fiind Agenția pentru Paza de Coastă și Frontieră, adică e Frontex-ul, și asta trebuie să o facem în cooperare cu LIBE. Acestea sunt lucrurile care au fost convenite de coordonatori și va trebui să verificăm cu afect și cu Libe dacă sunt gata să colaboreze cu noi. Nu există deci opoziție la aceste propuneri. Consider că ele sunt susținute de comisie. Punctul 3 din ordinea de zi, aprobarea proceselor verbale ale reuniunilor anterioare, e vorba de reuniunea din 26-27 februarie 2018, Procesul verbal există, practica este următoarea, dacă nu există obiecții până la sfârșitul reuniunii, se aprobă procesul verbal. Și acum, ce s-a întâmplat între săptămâna trecută, luna trecută și astăzi privind Brexit-ul și negocierile privind Brexit-ul, aș dori să vă informez că săptămâna asta am avut două reuniuni bilaterale cu reprezentanții permanenți ai Olandei, Robert de Frot, și am, domnul ambasador ne-a informat, m-a informat pe mine și acum vă spun și dumneavoastră privind etapa de pregătire care are loc la nivelul statelor membre și la diverse nivele ale administrației. Este pentru unele țări o activitate absolut uriașă, e o provocare uriașă să se pregătească, mai ales pentru țările de jos, țările de jos au toate porturile care joacă un rol important în Uniunea Europeană. Cam asta a fost unul din subiectele pe care l-am abordat și apoi uh, s-a făcut apel la unitatea statelor membre și s-au menționat de asemenea liniile roșii adoptate de noi pentru negocieri, adică să nu renunțăm la piața unică, în primul și în primul rând. Apoi am avut o reuniune cu ministrul irlandez de stat pentru afaceri europene, doamna Helen McEntee. Am discutat nevoia de a avea un text obligatoriu din punct de vedere juridic care să permită evitarea uh, granițelor și protejarea pro, uh, procesului de pace, nu s-a n-a apărut nimic noi, nou, dar s-a menționat angajamentul ferm al Orlandei uh, și pentru găsirea unei soluții pentru problema irlandeză. Deci nu e vorba de un compromis aici în aceste negocieri. Apoi, astăzi grupul de coordonare pentru Brexit are o reuniune astăzi, se continuă discuțiile tehnice, negocierile tehnice, n-a avut loc niciun fel de reuniune politică săptămâna asta. Avem un timp foarte restrâns ca să finalizăm negocierile. Vă aduceți aminte? că ne-am angajat că la Consiliul din octombrie, care este China privind Brexit-ul săptămâna viitoare, miercuri, trebuie să există o posibilitate ca Michel Barnier să spună că există uh, un progres uh, decisiv, dar nu suficient, pentru ca acordul de retragere să poată fi prezentat la Consiliu, astfel încât Consiliul să stabilească o altă dată pentru un alt Consiliu European, adică probabil ultima săptămână uh, sau începutul uh, ultimei săptămâni din noiembrie, în care se vor finaliza negocierile și apoi, după câteva săptămâni de activitate internă, Consiliul va putea să trimită Parlamentului acordul uh, să sperăm în toate limbile în care avem nevoie, astfel încât să înceapă procedura. Mai am un comentariu personal. După părerea mea, există o mică pro- probabilitate să lipsească un acord, așa cum a fost până acum, dar dacă citiți presa uh, britanică, acolo o să vedem că apare ceva de genul nu, nu e acord, e acord, iată acordul, nu e acordul. Trebuie să așteptăm și să vedem. Practic, cu câteva zile înainte de cina de miercuri, o să auzim exact de la Michel Barnier uh, dacă a fost uh, încheiate negocierile pe marginea acestui acord de retragere. Apoi trebuie continuată uh, activitatea privind declarația politică. Cam asta pot să spun. Și firește trebuie să nu uităm că pe 1 aprilie, dacă totul merge bine, există posibilitatea să începem negocierile privind viitorul Europei. Cu cât începem mai repede, cu atât e mai bine, însă aici trebuie să avem un mandat uh, pe care să ne-l dea Comisia. Și știm că sunt foarte multe seminare, foarte multe pregătire la nivelul Comisiei dar e prea devreme ca să hotărâm. Însă ne îndreptăm către acest lucru, pentru că tranziția, dacă e să existe, e foarte scurtă. Iar în ce privește starea de pregătire, vreau să vă spun următoarele. Așteptăm, evident, uh, o să fie un moment înainte de sfârșitul anului, când uh, vom auzi care sunt propunerile făcute de comisie pentru măsurile în cazul în care nu există un acord pe care Comisia le va propune Uniunii Europene. Am auzit deja în ceea ce privește sectorul financiar că nu va exista un acord și sunt niște măsuri britanice care au apărut în luna august pentru acest lucru. Sunt și niște uh, anunțuri, nu notițe trimise uh, de Marea Britanie Așteptăm hotărârea pentru uh, a anunța aceste măsuri în cazul în care nu există un acord, când o să vedem care sunt progresele decisive în ceea ce privește negocierile. Dar asta e un comentariu personal mai degrabă uh, al președintei, adică al meu. Da, Richard, vrei să ne uh, înveselești cu ceva despre Brexit? Uh, sigur că da, aș vrea să trec la punctul următor. Mulțumesc! Cât privește ce a spus posibilitatea unui acord la care să se ajungă într-o perioadă rezonabilă de timp, există posibilitatea pe care o consider un pericol să apară un acord care nu spune nimic, dar amână toate chestiunile cheie după Brexit. Unul spun că este un Brexit uh, cu uh, vălul pe ochi, adică toate chestiunile cheie sunt lăsate să fie rezolvate în viitor. Declarația privind uh, eu știu, relațiile viitoare ar conține niște generalități banale și nu ne spune nimic cum vor fi rezolvate problemele cheie. Dacă asta, asta este situația, atunci Parlamentul nostru și Parlamentul Britanic vor trebui să ratifice un acord de retragere fără rezolvarea problemelor cheie, neștiind încotro ne îndreptăm în viitor și îi îndemn pe toți cei implicați în discuție să se asigure că nu se întâmplă așa, că este inacceptabil din punct de vedere democratic și în ceea ce privește procedurile și planificarea viitorilor, iar nu este acceptabil. Și mai am încă ceva de spus. Ați menționat faptul că dacă apare un acord în noiembrie, și o să aflăm asta, eu știu, în decembrie, și începem procedurile pentru a da acordul Parlamentului European pentru sesiunea din martie, o să fie oare și o rezoluție inițială emisă de Parlament în momentul în care s-a anunțat un acord? Care să fie prima reacție a Parlamentului? și care să spună posibil ceva că vrem mai multe informații despre asta, vrem un angajament în chestia asta, adică și, eu știu, cu tare și cu tare punct sunt inacceptabile și trebuie renegociate. Știu că grupul de inițiativă se gândea la lucrul acesta la un moment dat, s-a abandonat această idee sau există în continuare această posibilitate? Vorbitorul nu are microfon. Doamna Anderson, așteptând textul de la guvernul britanic și la, așteptăm acest protocol cu forță juridică obligatorie care n-a apărut, este alarmant uh, că acum două zile se spunea că 70% uh, dintre conservatori spuneau că o să facă să eșueze procesul de pace. se audă mai bine, zice vorbitoarea. Spuneam că așteptăm textul de la guvernul britanic privind protocolul cu forță juridică uh, obligatorie. În Irlanda acest protocol a fost discutat și situația este alarmantă pentru că se spune că 75% dintre conservatorii întrebați au spus că o să facă să se prăbușească procesul de pace, să eșueze procesul de pace pentru Brexit pentru cineva care vine din Irlanda, din nordul Irlandei, este mai mult decât îngrijorător. Este ceva care uh, ne pune probleme, mă gândesc la activitatea acestei comisii privind acest proces. Comisia poate știe sau nu că Michel O'Neill, care a fost aici într-o delegație vineri, ca vicepreședinte a Sinn Féin, împreună cu liderul SDRP, economist Edward, Partidul Verzilor și Partidul Alianței, toți au venit împreună pentru că toate partidele care susțin majoritatea poporului în, din Nord și care susțin majoritatea care a luptat împotriva acestei chestii și sub, susținem acest lucru la minimum, nu backstop-ul cu anexa 1 care trebuie să fie publicat apropo de partea de drepturi. Și există o organizație privind drepturile omului numită Comisia pentru Administrarea Justiției care a înaintat o plângere uh, la ombudsman, la ombudsmanul european, uh, doamna O'Reilly, uh, din cauza îngrijorărilor referitoare la partea de drepturi din protocol care nu reflectă raportul comun care a fost uh, aprobat în decembrie de către guvernul britanic și uh, ceilalți în care li s-a spus oamenilor că acolo există niște garanții uh, săpate în stâncă, bătute în, pia- în piatră și apoi să fie un fals, nu știm ce s-a întâmplat, a fost, s-a renunțat, există o îngrijătoare din partea partidelor majoritare uh, care reprezintă majoritatea poporului din Nord și care susțin acest backstop care să fie întărit și dezvoltat, apropo de ce s-a, dezvolt, s-a declarat la momentul respectiv în legătură cu ce vom primi de la guvernul britanic. Mentalitatea englezească pare să iasă la iveală în nord din partea unui partid care nu reprezintă majoritatea poporului, care nu reprezintă majoritatea adunării legislative și care nu vorbește în numele poporului. În nord de pe oamenii încep să se gândească la faptul că această idee a graniței în Marea Irlandă este importantă. E important să avem măcar informații faptice. Europarlamentarii trebuie să uh, știe că există un mecanism de verificare în Marea Irlandei și există de ani de ani și ar trebui să folosim această facilitate de verificare. Uh, funcționarii civili din Nord, funcționari care sunt neutri, apropo de oricare ar fi partidele politice, au făcut o propunere au înaintat-o pentru a folosi această facilitate de verificare pentru a îndeplini uh, acest angajament care înseamnă că nu va fi întărită granița în Irlanda de Nord și se va respecta acordul din Vinerea Mare. Acordul din Vinerea Mare, sunt unii care nu susțin acordul din Vinerea Mare și pentru foarte mulți din Nord uh, uh, mulți ar vrea nu să fie eliminat acest acord Guvernul britanic face ce vrea, dar este altceva dacă am dori să găsim o expresie uh, a acestei idei și să găsim o modalitate de exprimare în Parlamentul European Parlamentul European și Uniunea Europeană a susținut acordul din Vinerea Mare, a susținut procesul de pace, finanțarea acestui proces și și-a declarat clar care sunt liniile roșii care vor fi respectate și nu se vor întări controlele la graniță. Nu deci este exprim, exprim, expresia noastră, dar ar trebui să se condamne toți cei care au spus că vor face să se prăbușească procesul de pace pentru Brexit. Nu trebuie să fie poziția Parlamentului European și a Comisiei noastre. Mulțumesc! Uh, Vreau să vă răspund pe scurt uh, la acest comentariu Săptămâna trecută, grupul uh, de coordonare pentru Brexit a emis o declarație, nu o rezoluție, în legătură cu necesitatea intensificării negocierilor pentru uh, a putea face progrese decisive la timp și pentru a reduce riscul uh, unui scenariu fără un acord. Inițial, am discutat despre uh, o rezoluție în legătură cu cetățenia în a doua plenară din octombrie, însă deocamdată nu am luat o decizie. Am să vă informez imediat ce uh, ajungem la acel moment al deciziei. În ceea ce privește procedura de aviz conform, știți mai bine decât mine, pentru că în ultimii ani v-ați ocupat de reguli Știți că putem recurge la regula 99 și să avem uh, o rezoluție care să însoțească documentul de aviz conform al Comisiei, dar uh, poate fi și o decizie a conferinței părților sau președinților și să avem uh, o rezoluție separat fără legătură cu procedura de aviz conform. Deocamdată n-am auzit nimic în legătură cu această variantă, dar când sosește momentul, la momentul potrivit vom decide ce să facem. În legătură cu uh, conținutul declarației politice, Richard, poate să amintești că ne-am răzgândit uh, în ultimul an. Inițial am crezut că putem să avem o declarație foarte generală, după care am optat pentru una foarte detaliată și acum văd că uh, suntem undeva la mijloc. Uh, suficient de detaliată uh, încât să existe un conținut uh, și am înțeles din partea britanicilor că pentru a vota în favoarea acesteia trebuie să vadă niște direcții clare definite pentru viitor. E greu să vă spun ce putem avea în acea declarație politică. Pot să vă spun sigur doar că nu va fi decât o declarație politică, nu un text juridic, dacă va fi legată sau nu de alt acord. Nu se știe, e greu de spus pentru că situația este în evoluție. În ultimele zile am înțeles că pentru partea britanică a devenit mai puțin importantă asocierea cu un alt document. Deci finalizarea acordului uh, privind negocierile de retragere până uh, la reuniunea de la nivel înalt din octombrie ar fi un lucru bun. De la Barnier am înțeles că chestiunile de securitate externă și uh, politici externe există acord, deci e garantată partea aceasta din declarația politică, chiar dacă nu este finalizată. Există multe instrumente și măsuri existente. În ceea ce privește securitate internă, nu avem la fel de multe acorduri în ceea ce privește uh, chestiunile uh, de detaliu, dar există, se va ajunge la un acord. Nu s-a ajuns în același stadiu cu partea economică. Uh, ne am înțeles de la Barnier că nu vom vota pentru o declarație goală de înțeles politic. Parlamentul va trebui să-și ia și el niște angajamente, dar știm deja că nu va fi un acord obligatoriu pentru că guvernul viitor poate să ignore totul și să se spele pe mâine. Asta e altă poveste. Dar, ca de obicei, în Uniunea Europeană încercăm să ajungem la un echilibru între Um, partea macro, generală și detalii, pentru a avea ceva flexibilitate la negocieri. Martina a plecat, dar uh, Uniunea Europeană din pentru chestiunea irlandeză a uh, ales varianta backstop-ului suntem, uh, ne-am luat angajamentul de a o respecta. Vrem să ne asigurăm că nu se aduce prejudiciu unității teritoriale sau constituționale a Regatului Unit, dar suntem deschiși la orice uh, propunere din partea britanicilor de îmbunătățire a acestui backstop. Din negocierile recente am înțeles că uh, putem vedea flexibilitate, deschidere acolo, dar angajamentul uh, pentru uh, uh, pace, pentru acordul din Vinerea Mare și uh, Uh, pentru um, zona de liberă circulație este acolo. Să vedem uh, ce propuneri vin de la britanici în zilele următoare. Acestea ar fi uh, comentariile mele la comentariile dumneavoastră. Și acum aș dori să trecem la raportul doamnei Spinelli, implementarea Cartei Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene. Deja am discutat deja despre acest subiect, dar uh, îți voi da cuvântul, Barbara. Sper să fii cât se poate de concisă pentru a analiza astăzi uh, și acest document de lucru cât se poate de repede. Ai cuvântul, Barbara. Mulțumesc. Uh, vreau să mulțumesc tuturor celor care și-au adus contribuția la acest raport, raporții externi în fața de cercetare și colegii din Parlament și mai mulți membri ai personalului nostru care s-au implicat la reuniuni și au participat la reuniunile pe care le-am organizat și care ne-au dat indicații foarte utile pentru elaborarea acestui text. Având în vedere că avem foarte puțin timp la dispoziție, aș vrea să vă prezint foarte schematic acest document de lucru. Este al doilea document care va uh, fi inclus uh, în expunerea de motive a raportului și va spune despre ce va vorbi textul. Începutul nu s-a schimbat. Adesea, carta lipsește cu desăvârșire în uh, procesul decizional al Uniunii Europene. Aceste chestiuni au fost uh, menționate de cei cu care am discutat. Deși s-au făcut progrese uh, clare de la adoptarea tratatului la Lisabona, există foarte multe zone gri în continuare. Și există foarte mult loc de mai bine. În anumite domenii acest lucru este valabil mai mult decât în alte cazuri. Acestea au fost concluziile fazei de cercetare. De aceea am decis să mă concentrez pe măsuri specifice pe care le vom detalia în raport, fără să vă prezint toate detaliile diferitelor propuneri, mă voi concentra pe scurt asupra subiectelor pe care le consider principalele uh, constrângeri principale, principale în ceea ce privește bună funcționare a cartei. Cu consecințe directe asupra implementării. În primul rând, comportamentul instituțiilor față de carte. Se pare că abordarea față de carte este una pasivă Uh, în general, se urmărește neîncălcarea prevederilor acestea mai degrabă decât uh, asigurarea îndeplinirii ei în totalitate. Acest lucru uh, se vede în mai multe etape ale procesului decizional și legislativ din Uniune. Acest lucru dă cartei, cartei legitimitate derivată în legătură cu tratatele, deși este folosită, este recunoscută ca o sursă primară de aceste tratate. Există, conform articolului 51, limitări uh, specifice. Uh, e vorba de dihotomia dintre drepturile care trebuie să fie respectate principi și principiile care trebuie să fie uh, garantate și implementarea concretă în statele membre. În ambele situații, cercetarea pe care am făcut-o a indicat că sunt dificultăți în garantarea implementării cartei. Dincolo de uh, dihotomia dintre drepturi și principii, este posibil ca Um, carta să fie aplicată inadecvat, să nu se respecte întreaga sferă a ei de aplicare. În majoritatea statelor membre, practica a arătat că principiile sunt destul de vagi și au granițe ambigue ceea ce a dus la o folosire redusă a cartei în contextul național. Este o abordare prudențială a cartei, ceea ce înseamnă că aplicarea ei concretă este foarte limitată. Regândirea articolului 51, cred prin urmare că ar fi un, uh, o condiție prealabilă vitală pentru uh, a conferi cartei uh, demnitatea suficientă și pentru a stabili o bază pentru măsurile eficiente care se vor lua, pentru această carte să devină cu adevărat eficientă. Mulțumesc. Dorește cineva să intervină în numele lui Elmar? Silvi? Doresc să intervii Silvi Kaufmann pentru socialiști. Herzlichen Dank. Mulțumesc foarte mult. Îi mulțumesc Barbarei pentru efortul depus în tratarea acestei teme. Cred că prin acest document dispunem acum de creionarea direcției spre care trebuie să se îndrepte următorul raport. Aș vrea să știu care este foaia de parcurs de care dispunem pentru acest raport. Nu cunosc din acest punct de vedere calendarul și propuneri ca de de exemplu, o activitate mai intensă cu Agenția pentru Drepturile Fundamentale mi se pare că este importantă, pentru că folosim prea puțin uh, competențele acestei agenții. De asemenea, propunerea de a ne ralia Cartei Europene Sociale mi se pare binevenită pentru a consolida drepturile sociale ale cetățenilor și cetățenilor noștri. Uh, propunerea de a avea un expert în toate agențiile europene care să urmărească și respectarea drepturilor fundamentale, mi se pare o idee foarte interesantă. O observație uh, mai critică aș avea o legătură cu analiza de impact care este menționată în document. Pentru că analizele de impact uneori nu sunt respectate de către ideologi. Eu nu uh, sunt însă 100% de această părere, pentru că uh, eu uh, am colaborat la eforturile de mai bună legiferare și dacă dai prea mult crezi tu analizelor de impact, uh, mi se pare că uh, până la urmă întâlnirile tripartite își pierd din importanță. Uh, deci, pentru mine, analizele de impact nu sunt decât un instrument auxiliar. Trebuie să existe trebuie să ținem seama, mai ales la nivelul comisiei, de ele atunci când se fac propuneri legislative, dar instituțiile oricum trebuie să aibă posibilitatea să comande și uh, propriile analize de impact și Parlamentul face acest lucru. Oricum, însă îi mulțumesc foarte mult Barbarei. Îmi pare rău că nu pot să mai uh, rămân în sală, trebuie să particip la voturi într-o altă comisie, dar ar fi important să știu care este calendarul pentru acest document. Înainte de a-i da cuvântul lui Maite care dorește să intervine, vreau să vă spun uh, calendarul. Azi prezentăm uh, documentul de lucru, um, îl prezintă Barbara, apoi pe 21 noiembrie vom avea prezentarea rezoluției și apoi vom avea termenul limită pentru depunerea amendamentelor la rezoluție 30 noiembrie. În ianuarie vom analiza amendamentele, în februarie votăm la AFCO. documentul de lucru la care lucrează Barbara va deveni uh, expunerea de motive. Mai te dorești să intervii? Nu? În legătură cu acest subiect, dorești să intervii? Nu solo para agradecerle, está haciendo un trabajo extraordinario. Vreau doar să spun să-ți mulțumesc pentru că faci o treabă extraordinară. So I, I don't see anybody else who is a rapporteur or sorry. Nu văd pe nimeni, raportor din umbră sau raportor pentru aviz care dorește să intervină, așa că închidem acest punct de pe ordinea de zi. Înțeleg, Barbara, că acum te vei ocupa de proiectul de rezoluție pentru ședința următoare. Vreau să le amintesc colegilor că în pregătirea acestui raport am discutat cu Comisia uh, Europeană de două ori, cu Agenția pentru Drepturile Fundamentale, cu Ombudsmanul și cu Consiliul Europei. Cred că Barbara a făcut o treabă excelentă și uh, cred că acest lucru va rămâne un element important în discuția noastră referitoare la implementarea cartei. Trecem acum la punctul IMAITE, implementarea prevederilor tratatului referitoare la cetățenia europeană. Îți dau cuvântul MAITE. Mulțumesc, doamnă președinte. Am prezentat documentul de lucru pe 1 octombrie la Strasbourg, deci nu uh, vreau să repet uh, ce s-a spus deja atunci. Vreau să vă mulțumesc pentru prezență reprezentanților de la comisie. Comisia și-a dat uh, interesul în ultimii ani de uh, aceste chestiuni legate de cetățenia europeană. Uh, atât în uh, raportul pe 2017 privind cetățenia europeană, cât și prin înființarea programului Rights and Values sau uh, promovarea serviciului european al voluntariatului. Vedem că Comisia încearcă consolidarea posibilităților practice uh, pe care le oferă cetățenia europeană. Președintele Comisiei a vorbit despre importanța rezolvării problemelor pentru ca alegătorii să-și poată exercita drepturi de vot la alegerile europene. Așa cum am spus în documentul de lucru, există deficiențe și limitări clare în uh, aplicarea directivei din 2004 privind drepturile cetățenilor. Pe de altă parte, Eh, trebuie să subliniem eh, faptul că de la mai multe reuniuni a reșit preocuparea din partea colegilor a, pentru posibilitatea revenirii la conflict care ar fi atașată unei eh, interpretări exclusive, exclusiv, care exclude a, a noțiunii de cetățenie. De câte ori uh, am discutat cu colegii, a apărut această problemă. Problema predării uh, noțiunii de cetățenie democratică, uh, lupta pentru valorile fondatoare ale Uniunii Europene, care acum sunt întors în sensul opus și se, sunt discursuri care exclud și care n-au nimic de a face cu uh, valorile esențiale ale Uniunii Europene. Ce înseamnă apartenența la o comunitate politică? Alt subiect pe care trebuie să facem educație. Tot mai des apare uh, lacuna foarte mare, prăpastia între ce cred oamenii că este cetățenia europeană, ce este ea de fapt și ceea ce putem noi să adăugăm uh, Uh, la această discuție, pentru că adesea pare că vorbim uh, în șoaptă cu o vocișoară mică și oamenii nu ne aud, nu ne pot înțelege. Eu voi încerca să folosesc potențialul maxim al acestui raport cu răspundere, pentru că excelenții uh, colegi care doresc să se implice în acest efort ne-au arătat direcția, pentru că și timpurile ne-au arătat că este nevoie de uh, promovarea ideii de cetățenia europeană în aceste perioade tulburi. Vreau să vă mulțumesc pentru recomandări și uh, opinii pe care le vom putea integra în propunere Această chestiune apare în munca noastră vrem nu vrem, date fiind circumstanțele politici, politice uh, cu care ne confruntăm. For EPP, I understand Boni uh, and then Barbara Spinelli also, because we don't have de la PPE, domnul Boni și apoi doamna Spinelli, pentru că nu există alți raportori din urmă, în afară de mine și de Barbara. Și după aceea, doamna Marie Elen Boulanger de la Comisie, îi voi da cuvântul. Deci, Mihal, dacă vrei. Thank you very much. Uh, Mulțumesc foarte mult. Uh, working document. Mulțumesc foarte mult pentru acest document uh, de lucru. Nu am avut uh, posibilitatea de a participa la discuțiile anterioare, dar sunt de acord cu multe propuneri și recomandări prezentate aici. E vorba de un document de lucru complet, foarte cuprinzător, S-a descris bine cadrul legat, legat de problemele uh, cetățeniei europene. Sunt și câteva semne de întrebare care sunt importante pentru discuțiile care urmează. E important că în documentul de lucru sunt multe întrebări care ne vor ajuta să rezolvăm uh, practic anumite probleme. Pentru că nu e vorba aici de chestiuni generale, E vorba de, nu doar de cetățenie europeană, ci de activități, de programe, de lucrări care trebuie să fie făcute pentru a crea un spațiu mai bun, impulsuri și uh, condiții mai bune pentru uh, dezvoltarea cetățeniei europene. În anumite domenii trebuie să evităm presiunile. Dacă vorbim despre sistemele educaționale, și despre educația civică. Unii vor spune acest lucru ține de competențele statelor membre, dar eu cred că dacă suntem membri ai Uniunii Europene, este crucial să incorporăm în sistemul nostru educaționale și educație privind uh, cetățenia europeană, ce înseamnă, cum funcționează, care sunt uh, avantajele pe care le oferă acest sistem. Eu cred că e foarte important acest aspect. În al doilea rând, cum uh, se pot exercita drepturile democratice. Aceasta reprezintă o chestiune fundamentală pentru cetățenia europeană. Exercitarea drepturilor cetățenești este importantă în uh, statele noastre membre, față de guvernele noastre, în democrațiile noastre naționale, dar este pe de altă parte importantă și la nivel european. Cum să îți exerciți cetățenia europeană și cum poți participa pentru că participarea este un cuvânt cheie pentru un cetățean uh, conștient. Cetățenia și participarea sunt două concepte foarte strâns legate. Avem și câteva uh, sugestii în ceea ce privește proiectele pe care le putem folosi, cum putem folosi noile tehnologii, e-democrația, cum putem folosi cetățenia, inițiativa cetățenească. Și în uh, vederea noului CFM, cum putem dezvolta programul Drepturi și Valori, Rights and Values, uh, pentru că organizațiile societății civile, um, mai ales la nivel local, au nevoie de instrumente și resurse financiare pentru a crea condiții mai bune de exercitare a democrației și pentru a crea acest spațiu comun public de analiză a importanței de a fi parte din uh, cetățenia națională și europeană. Așa trebuie să facem lucrurile și cred că la munca la acest document, împreună cu Maite și cu alți raportori din umbră, nu vom uh, specifica în detaliu cadrul legal, nu doar vom descrie cum trebuie interpretat uh, cadrul uh, instituțional, dar vom da mesajul clar că cetățenia europeană reprezintă o cheie pentru apărarea democrației. Sau, dacă nu vrem să spunem apărarea democrației, putem folosi formularea dezvoltarea democrației. Doamna Spinelli. Ma eu condivido în pieno la... Eu uh, partajez uh, în totalitate cele spuse de Maite. Și direcția pe care o creionează. Există o chestiune care mă interesează în mod special și care se referă la naționalisme. Aș spune următoarele. Da, este uh, o provocare să uh, nu ne rezumăm să spunem că acest fenomen uh, nu trebuie pus în legătură cu valorile Uniunii Europene, trebuie să mergem până la cauze, să vedem uh, ce anume determină proliferarea acestor fenomene de naționalism exacerbat, în ce măsură persoane care până acum au fost implicate în interesele europene, au condus destinele europene să ajunge la acceptarea uh, unei asemenea evoluții, pentru că trebuie să învățăm din lecțiile istoriei. Dacă aceste fenomene nu sunt analizate într-o democrație, s-ar putea să ajungem la crize eh, severe. Istoria Republicii de la Weimar demonstrează foarte bine acest risc. Și cauza o găsim eh, și în formulările pe care Maite le propune. Trebuie să fie o cetățenie promovată, eh, care să se bazeze pe Carta Drepturilor Fundamentale. Trebuie să eh, eh, apărăm ideea până la urmă de eh, drepturi și de cetățenie europeană. Și colegul Boni a spus câteva cuvinte în acest sens. Important este ca uh, cetățenii să fie stimulați să se implice, să existe un angajament în cadrul societății civile care să contracareze o criză a democrației, o criză a partidelor politice. Pentru că uh, există aceste verici de legătură în societate uh, care până la urmă um, pot să ducă și la fenomene uh, ale naționalismului, ale crizei instituțiilor europene, pe care în clipa de față le vedem deja în Uniunea Europeană. Și voi conlucra cu plăcere cu Maite. Mulțumesc! Io Leinen, din partea grupului Eșide. Mulțumesc, doamnă președintă. Voi da lectură contribuției vicepreședintelui nostru, eh, Silvio Pereira, pentru raportul lui Maite. Eh, el susține linia generală a documentului de lucru instrumentele europene de care dispunem în cadrul actualului cadru financiar multianual demonstrează că există un mare interes vis-a-vis -vis de acest subiect al cetățeniei europene. De aceea, următorul CFM trebuie să uh, financeze noi programe care să aibă în vedere, în același timp, respectarea uh, prevederilor privind protecția datelor în Uniunea Europeană. Pentru că, până la urmă, toți uh, legiuitorii care dezvoltă politici trebuie să aibă în vedere ideea de uh, cetățenie europeană trebuie să ne gândim care vor fi dimensiunile acestui fenomen și trebuie să Uh, redactăm uh, rapoarte cu caracter uh, politic în AFCO, de pildă raportul Haureghi privind viitorul Europei și raportul meu privind transparența în relațiile cu Consiliul și, de asemenea, regulamentul privind uh, cetățenia europeană. Până la urmă, până la finalizarea acestui mandat, trebuie ca aceste rapoarte să fie finalizate, pentru că și implicarea cetățenilor europeni în uh, următoarea campanie electorală este esențială. De asemenea, ar fi de maximă importanță să valorificăm această ocazie pentru a solicita o reformare a legislației europene, ținând seama de nevoia de a stimula dreptul de participare a cetățenilor europeni la alegerile europene. Eh, apreciem referința eh, în document la importanța educației, pentru că trebuie să configurăm un adevărat eh, spațiu public european în care cetățenii să activeze. Asta merge mână în mână cu necesitatea de a lansa o activitate aprofundată în domeniul pedagogic și în conștientizarea drepturilor de care cetățenii europeni dispun. Există 15 uh, milioane de cetățeni uh, care trăiesc în alt stat european decât cel de proveniență și uh, trebuie să eliminăm orice tip de discriminare care încă mai există. Ar putea fi interesant să redeschidem discuția și propunerea unor ONG-uri de a crea un fel de organism european care să urmărească în implementarea tuturor drepturilor de care cetățenii din Europa trebuie să dispună și, bineînțeles, că trebuie respectat și multilingvismul uh, pentru că uh, trebuie să existe un acces neîngrădit online și offline pentru toți cetățenii. Aceasta este contribuția uh, Silviei Pereira. Mulțumesc foarte mult! Thank you very much. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în discuția acestui document, spune domnul Șepfin. Era vorba inițial despre impozitare și uh, despre uh, aspecte uh, militare, până la urmă de participare la armată. Lucrurile acum s-au schimbat. Este vorba mai degrabă de, de o relație complexă între puterea de stat și cetățean. Asta implică în mod evident și uh, probleme de uh, responsabilitate în exercitarea puterii de stat și uh, de asemenea de relații cu diversele agenții. Cum construim instituțiile care să să îi convingă pe cetățeni de rostul existenței lor. Deci, sentimentul meu este, dar nu vreau să merg prea departe într-o direcție negativă. Într-un anumit sens, societatea civilă uh, înrăutățește lucrurile pentru că exclude uh, exclud anumiți cetățeni, uh, operează un sistem de selecție. Deci, cum putem construi instituțiile pentru a evita asemenea probleme. Acesta este uh, un deziderat esențial. După aceea, care sunt obligațiile care decurg din cetățenia europeană, pentru că uh, o cetățenie care se bazează numai pe drepturi fără obligații este de neimaginat. Și după aceea, Trebuie menționat și în document uh, problema tinerilor. Da, sunt absolut de acord, dar să avem în vedere că, uh, de fapt, uh, există o categorie din ce în ce mai largă de cetățeni care au depășit vârsta de 65 de ani. Deci, până la urmă, și ei trebuie să beneficieze de drepturile cetățeniei europene. Deci, nu știu care este procentajul uh, exact acum, dar s-ar putea la un moment dat să se ajungă la situația ca 60% din populație să fi depășit 65 de ani și aceasta este o realitate de care trebuie să ținem seama. Mulțumesc foarte mult. Am invitat să se implice în discuția noastră și reprezentanții Comisiei Europene. Marie-Hélène Boulanger, care uh, vine din partea Comisiei, din direcția care tratează și problematica cetățeniei. Deci, dacă sunteți prezentă în sală, poate că puteți prezenta pe scurt politicile pe care Comisia Europeană le implementează din acest punct de vedere. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru ocazia pe care mi-o oferiți să intervin. Da, cetățenia, până la urmă, se află în centrul preocupărilor noastre. Există prevederi în tratate, noi uh, dispunem de drepturi, de liberă circulație, de participare la alegerilor europene, la dreptul de a fi protejat, dreptul de a înainta petiții Parlamentului European, de a adresa uh, plângeri sau sesizări ombudsmanului european. Poate vă amintiți că în 2015 această comisie, împreună cu alte trei comisii ale Parlamentului European, au organizat o audiere privind cetățenia europeană, un pas important pentru a pregăti acest raport. În baza articolului 25 al tratatului, eh, Comisia eh, informează eh, la fiecare trei ani Parlamentul, Consiliul și ECOSOC privind progresele înregistrate în domeniul uh, cetățeniei europene și în articolul 25 al tratatului uh, trebuie să uh, ținem seama de drepturile, de posibilitatea de a exercita drepturile de cetățenie prin diverse proceduri. Comisia a elaborat uh, un document uh, în 2017 și uh, demonstrează că cetățenii beneficiază din ce în ce mai mult de drepturile pe care le au, există o mare mobilitate, oamenii sunt din ce în ce mai conștienți de drepturile de care dispun în calitate de cetățeni, ei trebuie să poată fi informați corect despre toate aceste drepturi. Acest raport s-a bazat pe multe surse, a menționat audierea, dar am avut și feedback direct din partea cetățenilor. Ei intervin adesea în relație cu diversele instituții. Există și Eurobarometrul, există alte modalități de a afla Uh, poziția cetățenilor și în toate acțiunile pe care le întreprindem uh, dorim să dezvoltăm și să promovăm aceste drepturi de cetățenie. Anul acesta, de pildă, am uh, propus o propunere în legătură cu mobilitatea cetățenilor europeni în baza dreptului la liberă circulație și, până la urmă, dorim să um, existe o mai mare acceptanță la nivelul statelor membre vis-a-vis de acest fenomen. Până la urmă este un document care urmează să fie adoptat în codecizie. Anul acesta, de asemenea, am prezentat un raport privind dreptul de vot la nivel local, pentru că uh, aici încă trebuie să fie întreprinse uh, acțiuni în spiritul bunelor practici am și finanțat anumite uh, programe privind drepturile um, de uh, cetățenie și um, noi uh, promovăm toate drepturile existente prin finanțarea acestor programe um, în baza bunelor practici există o rețea întreagă care este angajată în acest sens. De asemenea, organizăm anual un workshop în diversele uh, uh, uh regiuni pe plan local, uh, mai ales în ce privește exersarea dreptului uh, de a vota sunt uh, pași importanți în uh, promovarea ideii de uh, cetățenie. De asemenea, există o nouă directivă în ce privește protecția consumatorului, care a intrat în vigoare în acest an și asta ține de drepturile cetățenești și noi monitorizăm acum procesul de implementare a acestei directive. De asemenea, am desfășurat o serie întreagă de alte activități pentru a promova aceste drepturi. Am lansat o campanie de informare privind drepturile consumatorilor atunci când te deplasezi în străinătate, să fii informat despre ce drepturi ai în calitate de uh, consumator. De asemenea, în ce privește uh, Uh, documentele uh, pe care le poți uh, obține de la oficiile consulare sau ambasade când te afli în altă țară pentru a putea să te întorci acasă dacă ajungi în situații de urgență. Deci, până la urmă și din acest punct de vedere poți profita de dreptul pe care le ai în calitate de consumator. În ce privește uh, drepturile electorale, care sunt foarte importante, este Parlamentul a propus o reformare a uh, legii electorale dar noi conlucrăm cu serviciile Parlamentului să existe informații de pline în ce privește exercitarea dreptului de vot. Trebuie să știi cum poți să te înregistrezi, cum poți să-ți exerciți dreptul de vot deci uh, conlucrăm cu Serviciul Parlamentului European din acest punct de vedere pentru a furniza informații complete. Noi am propus de asemenea anul acesta o serie întreagă de inițiative pentru a promova integritatea uh, și siguranța de uh, desfășurare a alegerilor europene. Noi am propus un pachet întreg în ce privește alegeri sigure și libere. Comisia a făcut această prezentare luna trecută. Există diferite elemente în acest pachet pentru a garanta că toată lumea va putea beneficia de protecția datelor, că nu va exista nicio încercare de a influența rezultatul alegerilor și există recomandări de asemenea ca și statele membre să coopereze pe plan intern între diferitele autorități pentru a proteja integritatea alegerilor. Există și recomandări directe pentru statele membre și partidele politice pentru a spori transparența, uh, pentru ca uh, cetățeanul să știe uh, din partea cui vine informația politică, cine este finanțatorul. De asemenea, să existe protecție împotriva atacurilor cibernetice. Deci considerăm că este un pachet foarte important și sigur că ne dorim să combate și dezinformarea pentru ca alegerile să fie cât mai uh, libere. Am promis că nu voi avea o intervenție foarte lungă, dar uh, pregătim pentru sfârșitul lui noiembrie un colocviu privind democrația în Uniunea Europeană. Vom avea ocazia să discutăm multe din elementele pe care le-am menționat. Sunt dispusă să răspund și la întrebările dumneavoastră. Doresc să informez pe colegi că noi continua cooperarea cu Comisia. Secretariatul în clipa de față uh, se pregătește să organizeze o reuniune tehnică cu unitatea doamnei Boulanger în zilele următoare pentru a avea un schimb mai intens pe marginea uh, Uh, acestui subiect și raportorul, raportorii din uh, umbră și uh, raportorii pentru aviz din alte comisii vor fi bineveniți la această dezbatere. Deci o întreb acum pe Maite dacă dorește să intervină foarte pe scurt. Vă rog. Barbara Barbara still wanted to speak. Barbara, but you have to be short. Barbara, te rog. Foarte pe scurt, vreau să spun ceva. <clears throat> Vreau să revin la ceva ce s-a spus, la ce a spus doamna Boulanger în numele Comisiei. Protecția consulară este foarte importantă pentru cetățeni. Salutăm orice nouă evoluție în acest sens. Nu știu ce se întâmplă în fiecare stat membru, dar știu că în Italia, de exemplu, protecția consulară practic a dispărut. Serviciile centrale au fost uh, externalizate și trebuie să plătești pentru aceste servicii. Ceea ce este un element care trebuie avut în vedere pentru că protecția consulară e importantă. Mulțumesc că e important uh, să afle comisia acest lucru. mai Maite, un minut dacă... Da, foarte pe scurt. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc pentru faptul că sunteți astăzi aici, pentru comentariile făcute. Din punct de vedere al protecției consulare, la Comisia Specială Antiterorism ne ocupăm de ideea nevoii de a avea niște protocoale în spațiile consulare, pentru că uh, dacă apare, are loc un, atestat, un atentat într-un stat membru, cum sunt afectați cetățenii europeni în afara, aflați în afara Uniunii Europene. Sunt multe probleme. Dacă pe persoana supraviețuiește sau nu unui atac terorist care nu are loc în țara lui de origine, e o problemă de prima, prime, prima îngrijire, comunicarea uh, cu familia, interpretarea sunt chestiuni absolut uh, obligatorii și sunt cu atât mai multe probleme când vorbim dacă cetățeanul se află în afara Uniunii Europene. Ne ocupăm de această chestiune și dacă vă interesează, vă pot pune la dispoziție aceste lucruri. În al doilea rând, un comentariu de natură generală. Vorbim în acest moment de apărarea sistemului democratic în fața unor noi riscuri, noi amenințări iar cetățenia europeană este un concept extrem de important care este esența tuturor celorlalte concepte și conceptul acesta este încă slab. Deci avem foarte multe de făcut în acest sens. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, doamna Boulanger. Doriți să spuneți ceva? Bun, e în regulă. O să transmiteți mesajul. Mulțumesc foarte mult. Vreau să vă spun care este programul așa tentativ. Pentru că programul nostru de fapt e foarte strâns. Acum propunem 21 noiembrie proiectul de raport, 29 Uh, data limită pentru amendamente, 6 decembrie discutarea amendamentelor și apoi adoptat în ianuarie sau februarie la AFCO. Dacă apare vreo problemă, mai te va colabora cu secretariatul ca să vedem dacă e nevoie să modificăm această propunere de program. Și acum hai să trecem repede la următorul punct din ordinea de zi. Mercedes Bresso a propus acest lucru. Este o audiere privind competențele Parlamentului de a exercita control politic asupra Comisiei după tratatul de la Lisabona învățăminte pe care le-am tras și ce putem face în continuare. Am invitat doi experți să-și prezinte ideile despre starea actuală și despre punerea în aplicare a puterii, uh, competenței de analizare pe care o are, de control pe care o are Parlamentul. Oliver Costa, director la Departamentul pentru Politică și Administrație Europeană de la Colegiul Europei și doamna Eva Maria Popceva, care este doctor în drept constituțional. Știu că e mai mult decât atât, dar oricum dacă doriți să spuneți ceva, sunteți binevenită. Și după ce experți, va fi o prezentare făcută de Milan Remac, pregătirea a unui studiu care a fost comandat de par, Serviciul de Cercetări a Parlamentului European și anume puterea de control a Parlamentului asupra Comisiei, punerea în aplicare a prevederilor tratatului. Nu avem mult timp, Așa că vă rog să fiți cât mai succinți cu putință. Încep cu cei doi experți. Nu știu cine vrea să vorbească prin profesorul Costa. Mercedes Bresso, în primul și în primul rând. Sident. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să le urez bun venit musafirilor nostru. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Firește, mai târziu o să am posibilitatea să vă prezint activitatea pe care o desfășurăm, dar vreau să le amintesc colegilor că în acest raport planul era să avem această primă audiere cu două persoane care se vor referi la diversele elemente ale controlului parlamentar asupra Comisiei ca urmare a intrării în vigoare a tratatului de la Lisabona. Și apoi un studiu care evaluează situația juridică. Uh, elementele principale pentru noi uh, nu se referă doar la trecerea în revistă a ceea ce există, ci vrem să vedem cum sunt folosite aceste instrumente și cum a evoluat utilizarea lor, în ce circunstanțe sunt folosite, care au fost mai folosite decât altele. Și apoi am uh, cerut doamnei Popceva să se referă la o altă problemă, un fel de, eu știu, control punitiv, cum a fost uh, numit. Poate că nu e termenul juridic cel mai bun, dar uh, vorbim despre aceste aspecte, eu știu, retragerea încrederii sau dreptul de anchetă, dreptul de a face o investigație, controlul actelor delegate și actelor de punere în aplicare, întrebări cu răspuns oral, întrebări cu răspuns scris. Există o problemă care ne interesează extrem de mult. Și anume modul în care a evoluat uh, controlul politic uh, în ceea ce privește acest uh, gen de supraveghere, de conducere. E un, un gen diferit de control care se face prin intermediul inițiativelor și care se bucură de un larg consens. Se aplică mai ales la procedura bugetară, la monitorizarea procedurii bugetare și la modul în care monitorizăm uh, modul în care acționează diversele departamente ale Comisiei. Evident, aici există un element foarte important, adică controlul politic al, asupra Comisiei de către Parlament nu ne dă control total asupra uh, actelor de punere în aplicare. După cum știți bine, o, o parte din uh, aceste competențe revin parlamentelor naționale și sau uh, autorităților regionale sau parlamentelor regionale. Deci e o chestiune foarte complexă, nu controlul ăsta e de natură foarte complexă și a, de aceea am rugat-o pe doamna Popceva, care se ocupă de această chestiune, să vină și să ne vorbească pe această temă. Deci sunt două fațete ale chestiunii. O parte a raportului va reflecta cele spuse și va aduce împreună toată activitatea noastră în ceea ce privește relațiile cu parlamentele naționale și cele regionale. După amiază, sigur, vom avea o reuniune cu parlamentele naționale care va arăta uh, măsura în care activitatea asta sa referitoare la controlul politic al Parlamentului este importantă ca partea relațiilor cu parlamentele, cu parlamentele naționale din statele membre ale Uniunii Europene. Cam asta așteptăm noi de la musafirii noștri. Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că sunteți aici. Mulțumesc! Poate încep, putem începe cu domnul profesor Costa să ne prezinte Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, mulțumesc doamnei Breso pentru invitație. Voi vorbi în limba franceză, o să, înțe- o să înțeleg, o să vorbesc nu foarte repede pentru inte. Vorbind de controlul parlamentar, eu am o viziune globală, mai ales că avem un raport excepțional făcut de Centrul de Studii al Parlamentului, care intră în detaliile și practica controlului. Eu mă referi, voi referi la geologica controlului Parlamentului și în istoria Parlamentului European, pentru că, de fapt, de asta există. Ce tip de control? și trebuie să ne gândim ce tip de relație există între Parlamentul European și Comisia Europeană și capacitatea Parlamentului European de a exercita un control eficient și de a ști care poate fi acest control. E vorba de foarte multe lucruri, e o problematică largă. Care sunt semnificațiile controlului? A vorbit doamna deputat, poate să fie, eu știu, de punerea în discuție, să se ceară, uh, eu știu, asumarea răspunderei sau toate țin de regimul politic fundamental al Uniunii Europeană și ne gândim și la impactul diverselor mecanisme instituționale care există de 30 de ani, inițiativa ale Parlamentului European care încearcă să-și maximizeze puterea. Și e vorba și de configurația politică în care ne aflăm, pentru că este evident că acest control nu este de aceeași natură în funcție de legăturile partizane care pot exista între instituții. Dacă ne gândim la controlul general în Uniunea Europeană, putem să spunem că la început era foarte specific. Comisia era un fel de agenție sau instituție nemajoritară, alcătuită din aleși pentru calitatea lor, pentru expertiza lor, care erau numiți, numiți care nu erau responsabili, răspunzător politic față de autoritatea care i-a numit și care trebuiau să pună în aplicare obiectivele tratatelor cu multă latitudine. Eh, era o limită, răspunderea față de Parlamentul European, dar inițial Parlamentul European nu intervenea în numirea comisiei. Era o răspundere care nu era de natură politică, ci mai ales de natură penală cum ar fi directorul unei întreprinderi care răspunde în fața eh, adunării asociațiilor sau eu știu ceva de genul ăsta să, în tratatul SECA responsabil, responsabilitatea marii autori, în alte autorități era o dată pe an când își prezenta uh, raport în fața adunării parlamentare. Deci vine din lumea asociativă, din lumea întreprinderilor și nu din practica parlamentară. Iar apoi știm foarte bine Parlamentul European s-a implicat în numirea Comisiei Europene, ceea ce a fost un fel de obsesie a Parlamentului. După 1979 a crescut puterea controlului și Parlamentul European, prin mimetism față de parlamentele naționale, uh, are toate instrumentele clasice de control care sunt foarte bine detaliate în raportul prezentat în general vorbind, vedem că în practica Parlamentului European este greu să facem distinție între activitățile de control și alte tipuri de activități bugetare, legislative și chiar activitatea uh, de tribunal a Parlamentului. Sunt trei elemente care se uh, întrepătrund și controlul se face în momentul în care se adoptă bugetul și se verifică executarea bugetului uh, și când se elaborează norme și atunci când ne implicăm în legislația delegată, în comitologie sau când facem o mare dezbatere privind mizele politice ale Uniunii Europene. Iar în documentul uh, Centrului de Studii al Parlamentului se vede foarte clar cu care sunt activitățile care nu țin de natura controlului. Și încă o modificare care a avut loc tratatul de, Maastricht, de la Maastricht sau trat, tratatul de la Lisabona, implicarea în aprobarea comisiei și alegerea președintelui comisiei, uh, Rot, uh, rolul alegerilor este din ce în ce mai evident, iar acum vorbim de candidatul principal, de în candidat dar sunt niște legături între aceste două instituții care țin de natura lor. Și astăzi putem să citim lucrurile diferit, tratatele adică. Pe de o parte este logica agenției de reprezentanță. Comisia este o agenție, un reprezentant, iar uh, Parlamentul pune în dezbatere activitatea Comisiei și o sancționează în momentul în care o ia razna, eu știu, o cenzură, un fel de impeachment. Apoi, o logică politică. Ținem cont de întărirea Parlamentului European, ținem cont de guvernamentalizarea comisiei care prin natura ei, prin modul de numire, seamănă din ce în ce mai mult cu un guvern și din ce în ce mai puțin cu o agenție. Însă aici sunt două elemente de logică care trimit către regimul democratic care există. Pe de o parte de tip prezidențial, deci un sistem de separare strictă a puterilor uh, în stat. Este foarte clar că Parlamentul European nu poate fi dizolvat și Parlamentul European exercită un control sever asupra Comisiei, dar care de o anumită manieră este limitat și în acest context, cenzura nu este un instrument politic, ci este un instrument de natură penală, cum ar fi procedura de impeachment și care este utilizat ca ultimă instanță. De fapt, n-a fost niciodată votat. Cea a doua idee, logica parlamentară, care este con- consecvența lui candidat, o separare mai suplă, Parlamentul și Comisia sunt legate printr-o logică partizană și o logică politică care apare clar în formalizarea blocului aceea după uh, alegerile din 2014. Dacă acceptăm această interpretare, Parlamentul are un control politic, un control de oportunitate asupra ceea ce face Comisia, iar cenzura poate fi văzută ca un mecanism care marchează sfârșitul încrederii politice a Parlamentului în Comisie. Dar dacă mergem pe această interpretare parlamentară, trebuie să mai vedem ceva, când toate democrațiile parlamentare moderne partidul sau coaliția majoritară care controlează totul. Nu Parlamentul controlează guvernul, ci într-o anumită măsură guvernul predomină pentru că, de fapt, există o coaliție sau o majoritate în, în Parlament și dacă ne gândim ce se întâmplă în, în Italia, în Polonia, în Marea Britanie, Parlamentul este obligat să urmeze guvernul prin partidul sau coaliția de partide și prin uh, mecanismul de raționalizare a parlamentarismului. Deci majoritatea regimelor, regimurilor, totul se face în favoarea executivului pentru că există o majoritate care este la ordinul șefului partidului și șeful partidului este de multe ori șeful guvernului al executivului avem o opoziție, dar poziția, opoziția este fără putere, de fapt, nu poate să împiedice acțiunea guvernului. Ce se întâmplă în Uniunea Europeană? În Uniunea Europeană suntem în mijloc, în mijlocul unui sistem prezidențial și a unui sistem parlamentar, undeva pe la mijloc și în continuare există logica de agenție care predomină să vedem că într-un regim prezidențial există Parlamentul European care are o privire critică fără complezență asupra acțiunilor comisiei Uh, Parlamentul European nu poate fi dizolvat și încearcă să-și maximizeze influența, caută să se bage în toate alea, exact ce face și Comisia dumneavoastră astăzi. Controlul Parlamentului asupra Comisiei este așa un fel de, uh, de fi, de, de, de provocare. Comisia este supusă uh, analizei, iar Comisia, Parlamentul nu poate cenzura Comisia pentru motiv, motive politice, iar cenzura este o soluție de extremă urgență dar sunt și elemente care ne apropie de un regim parlamentar. Ne gândim, de exemplu, la investitura Comisiei de către Parlamentul European, care seamănă cu ce se întâmplă într-un regim parlamentar. Rezultatul uh, alegerilor europene este avut în vedere pentru a da un fel de majoritate Comisiei, ceea ce nu era cazul în trecut pentru a întări, într-un sens, autonomia și autoritatea Comisiei care poate să se bazeze pe un fel de ungere democratică, dacă vreți. S-a văzut la Parlamentul European, nu? S-a, a fost susținută comisia, ceea ce era o noutate. A întărit comisia, dar a întărit și președintele, compoziția președintelui comisiei care este singurul ales de Parlamentul European, cum spune tratatul, și care se poate prevala de această alegere față de ceilalți membri ai colegiului. Totuși, e o limită aici. În Uniunea Europeană majoritatea nu este la ordin. Comisia nu are mecanisme de raționalizare a parlamentarismului și trebuie să fie într-un proces de negociere constantă cu Parlamentul. Totuși, trebuie, nu trebuie să pierdem din vedere faptul că Jean-Claude Juncker a câștigat prin ideea de spiță în candidat o legitimitate electorală nouă. I-a dat multă autonomie în sânul Comisiei și față de Parlamentul European. Dacă aș vrea să fiu provocator, aș spune că uh, afacerea Salmaier n-ar fi avut loc fără spiță în candidat. Președintele n-ar fi avut autoritatea să-și impună această alegere și n-ar fi putut să reziste la presiunile Parlamentului în această afacere. Deci, vorbim de spiță în candidat, apropo de capacitatea Parlamentului de a controla Comisia procesul întărește Parlamentul sau Comisia? Eu cred că întărește ambele instituții. Parlamentul European este un actor din ce în ce mai important al vieții politice în Uniunea Europeană, iar alegerile au mai mult sens pentru cetățenii de astăzi, pentru că au o consecință clară. Dar Comisia, pe de altă parte, se poate prevala de legitimitatea democratică și nu numai de o legitimitate în numele tratatelor. A doua chestiune sporește capacitatea de control a Parlamentului European asupra Comisiei. Aici lucrurile sunt cam eu știu, neclare. Parlamentul are mai multă influență asupra programului Comisiei, interacționează mai bine cu Comisia, doamna deputat vorbea de capacitatea asta de control dur, așa moale, blând, ca să aducem Comisia unde vrem, dar Comisia e mai autonomă și are o capacitate de, și capacitatea de sancțiune a Parlamentului e mai puțin probabilă. Cam aici este, suntem în ziua de astăzi și în final vreau să spun patru chestiuni la care trebuie să ne gândim când ne gândim la control și trebuie să ne gândim foarte bine la el. În primul rând, rolul Consiliului European. Consiliul European controlă și controlează și face agenda Comisiei și e greu ca Parlamentul European să se facă auzit. Există un menaj în trei și Parlamentul European este uh, mai pe lături, așa. Al doilea punct, trialogurile legislative, negocierile tripartite, e un mod de interacțiune nou pentru cele trei instituții, este tipic pentru regimul parlamentar, pentru că regimul parlamentar este un regim unde există cooperare, negociere între puteri. Acest mod de funcționare este mai favorabil unui control clar manifestat de Parlament. Parlamentul are mai multă influență, dar e o influență discretă și Parlamentul o să fie, o să fie greu să explice lucrul ăsta alegătorilor, pentru că lucrul ăsta se face foarte discret, nu e vizibil. Parlamentul European se concentrează pe activitățile legislative și cred că negocierile tripartite diminuează capacitatea de control a Parlamentului. Al treilea punct, foarte important după mine, maniera în care se este utilizat controlul în sânul Parlamentului European. Aici se fac foarte multe lucruri, sigur, se pun în dezbatere politica comisiei, se pun în dezbatere constrângerile, dar controlul uh, pentru anumiți deputați servește să se opună Comisiei și existenței Uniunii Europene. Controlul, de asemenea, este folosit de deputați să-și facă vocea auzită în Parlament, mai ales deputații care nu au posibilitatea să devină raportori și să fie vizibili prin rapoartele lor. Și nu degeaba Parlamentul European, de mai multe ori, a trebuit să restrângă utilizarea controlului pentru că a fost folosit abuziv și care nu avea nimic de a face cu funcția de control a Parlamentului European. Și ultimul punct care mi se pare extrem de important, de care trebuie să ținem cont când ne gândim la controlul parlamentar, este problema depolitizării. Și aici trebuie să revenim la uh, elementele fundamentale ale construcției europene. Obiectivul din anii 50 era să se folosească pluralismul politic și să se uh, depolitizeze chestiunile politice, să se evite clivajele naționale, partizane. De aceea exista în alta autoritatea și comisia care avea un rol central. Problema e că depolitizarea continuă să existe și e mijlocul prin care se reglează problemele în Uniune. Un scandal mare, se creează o agenție, se depolitizează, uh, eu știu, uh, orice. Uh, criza vaccine bune, facem o agenție și așa mai departe. Deci, Crizele sunt rezolvate prin mecanisme tehnice, tehnocratice pentru a administra diversele afaceri. Dar când depolitizăm, scăpăm de controlul politic, ieșim din sfera controlului politic. Pentru că o agenție poate spune, ia nu mă mai bateți la cap, iau cea mai bună decizie, ținând cont de ce știm, ținând cont de statul de drept. Și aici Jean-Claude Juncker n-are o poziție foarte clară. Și încă o dată trebuie să ne punem o întrebare apropo de șpiță în candidat. Juncker, când a fost ales, spunea că vrea să fie un președinte politic, a prezentat un program politic, a invocat un principiu de discontinuitate politică uh, care vine din tradiția constituțională germană, dacă ar nu exista în Uniunea Europeană și spunea că inițiativa, comi, inițiativele Comisiei Barroso II nu ne angajează, noi suntem o altă comisie politică. În același timp l-a numit pe Franz Timmermans vicepreședinte care lansează strategia pentru o mai bună reglementare, iar Timmermans vorbește doar politică bazată pe dovezi. Adică noi nu facem politică, facem știință. Și când facem acest lucru, intrăm în același timp de discurs, un discurs al experților și poate nu este vocația Parlamentului European să intre în acest timp de discurs. Mulțumesc foarte mult, you. I'd like to welcome immediately Dr. Thank you very much, uh, Madam Chair, and also Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Îi mulțumesc uh, doamnei raportoare Breso pentru invitație și pentru că pot să vă prezint concluziile contribuției mele la o carte, un proiect comun între Cultural Europe și uh, EPRS. Profesor Costa a editat această carte. Iată ce prezentare am pregătit. În acest capitol mă refer la provocările cu care se um, confruntă elementele de um, analiză, instrumente de analiză existente să vedem care este um, importanța supravegherii parlamentare la nivel european. Analiza acțiunilor um, executive. Supravegherea legitimizează exercițiul uh, puterilor executive, dar există un lanț al răspunderii neîntrerupt, ceea ce înseamnă că deciziile trebuie să, fie, să poată fi uh, atribuite actorilor diferiți și să poată fi influențabile prin procesul decizional. În contextul european, și profesorul Costa deja uh, a precizat foarte bine aceste uh, așteptări contradictorii de la uh, puterile executive. În primul rând, contribuție la legitimitate. Cine ia deciziile? Pentru a democratiza procesul decizional, experții și actorii politici uh, cer multă politicizare prin parlamentarizare și putem privi, de exemplu, procesul Spitzenkandidat. candidat E vorba de un sistem de putere. Există o majoritate parlamentară care susține executivul, comisia, să spunem. Cei care se concentrează mai mult pe um, realizare văd în rezultate legitimitatea. Ei um, văd cum este aplicată legea și spun că este mai bine să existe separarea puterilor, Parlamentul și Comisia să fie separate, uh, pentru a asigura obiectivitate, adică o implementare uh, apolitică. Această contradicție um, referitoare la evaluarea, la examinarea parlamentară um, este uh, clară. Cine trebuie controlat? La nivel uh, european există o abordare instituțională uh, vis-a-vis -vis de, comparativ cu abordarea națională care este funcționalistă. Vreau să analizăm mai îndeaproape instrumentele examinării clasice. Aproape toate acoperă doar comisia. Însă comisia e departe de a fi singura instituție sau singurul organism care implementează uh, dreptul european. Avem o structură verticală uh, la nivelul executării. Există multă fragmentare, se implementează de către comisie, dar și de către autoritățile naționale din statele membre, chiar și de către autorități regionale și în, uh, mai ales în statele membre federale este așa. Acest lucru uh, face dificilă uh, examinarea Comisiei. La nivel european există o mare concurență în exercițiul puterilor executive, formal prin tratate care acordă puterile executive Comisiei, dar în anumite condiții și Consiliului, Consiliului European, dar și altului reprezentant. Știm că Comisia și Consiliul adesea preiau implementarea care nu le revine direct prin tratat. O altă problemă este ce să controlăm, pentru că nu există un proces executiv uniform în tratate, nu există niciun catalog de domenii politice în care, spunem aici, are uh, autoritatea executivă doar Comisia. Mai nou, există acțiuni executive ale Uniunii Europene în afara cadrului uh, instituțional european în cadrul uh, guvernanței economice, um, acțiunile pentru prevenirea și um, gestionarea crizelor. Uh, statele membre au dat uneori puteri comisiei, iar Curtea de Justiție a spus uh, Comisia Europeană rămâne un organism um, european, chiar și în aceste cazuri, și nu poate eluda examinarea de către Parlament. În ceea ce privește modul în care se poate exercita controlul parlamentar pentru a fi eficient, există provocările democrației prin consens, despre care am mai discutat, ceea ce înseamnă că toate deciziile se iau prin consens, se negociază mult, se atenuează mult. Ehm, se controlează reciproc instituțiile și este foarte dificil să cazi în acest uh, principiu antagonist, prin esență, uh, al examinării între Parlament și Comisie pentru că deciziile se iau prin consens și pentru că procesul decizional este deja uh, stabilit de la momentul în care se stabilesc uh, subiectele prioritare, multe decizii sunt luate foarte devreme. Nu e vorba de legislație sau de implementare, e vorba de stabilirea priorităților. Acest lucru, desigur, limitează posibilitatea de control eficient din partea Parlamentului după aceea. ca să vedem cum se reflectă aceste provocări în uh, crearea instrumentelor de examinare uh, clasice pe care le avem la dispoziție. Pe scurt, moțiunea de cenzură se referă la activitățile comisiei, e vorba de abordarea instituțională, nu e vorba de unde s-a luat măsura executivă, doar comisia uh, adoptă anumite decizii și cum am mai spus, dacă există o legătură mai puternică între Parlament și Comisie, ca rezultat al procedurii șpiță în candidaților sau ca tendință generală, acest instrument uh, punitiv, sancțiunile, au și un prag mai înalt uh, să, pentru a avea succes. chiar dacă comisia este comisia Parlamentului, cum spune domnul Juncker, dacă Parlamentul a ales acea comisie și a uh, redactat în linii mari programul aceleia, totuși uh, există posibilitatea moțiunii de cenzură, pentru că astfel comisia se poate adapta mai mult la cerințele Parlamentului. Atribuțiile de anchetă contravențiile și uh, prost administrare sau abuzul în funcție de către autoritățile naționale. Nu se acoperă doar Comisia Europeană, dar se ține cont de faptul că implementarea se face la nivel național, deci aici există posibilitatea ca Parlamentul să ancheteze și autoritățile naționale. După cum știm, problema este că instrumentul de examinare este uh, menit să asigure respectarea. Dacă comisia răspunde bine la cerințele de anchetare ale comisiilor noastre și uh, uh, acceptă recomandările, dar nu o fac și statele membre, și se întâmplă destul de des pentru că adesea statele membre nu doresc să respecte recomandările Parlamentului European sau să acorde, să dea curs cerințelor de anchetare. Controlul parlamentar asupra actelor de punere în aplicare. Acestea sunt executare pură, actele delegate sunt de fapt acte de legiferare. În general, tratatul spune că autoritățile naționale fac implementarea, că uh, actele de punere în aplicare uh, sunt folosite de comisie sau de conciliu când e nevoie de implementare uniformă. Cine controlează actele de punere în aplicare ale comisiei? Uh, 50-60% din toate acțiunile executive la nivel european sunt, de fapt, acte de punere în aplicare, ne spune cercetarea. E important să vedem cine controlează actele de punere în aplicare. Parlamentul și Consiliul pot uh, implement, controla doar ultravires, adică pot uh, indica comisiei, uh, dar comisia nu trebuie neapărat să dea curs acestor observații. Deci să se spună că actul de punere în aplicare depășește atribuția din actul de bază, dar nu mai mult de atât. Statele membre sunt cele responsabile pentru implementarea dreptului european. Există proceduri de consiliere și examinare, noua procedură de comitologie, dacă îi pot spune așa, însă nu există aici control parlamentar pentru că acolo, în acele comisii, sunt reprezentanți ai, ai guvernelor. Deci e vorba, de fapt, de uh, control executiv asupra acțiunilor Uniunii Europene. Nu există control parlamentar. Cum am spus și în articol, după cum am spus și în articol 291, există o putere reziduală a, comi, a Consiliului uh, de a adopta actul de, acte de până în aplicare atunci când Consiliul are cunoștințe specializate mai multe decât Comisia. Cine controlează Consiliul? Nu se prevede nimic aici. Dacă în cazul actelor de implementare de la Comisie sau Consiliu, ar trebui să fie controlate acestea de parlamentele naționale. Se poate controla contribuția individuală, dar nu rezultatul colaborativ de la sfârșit. De aceea, mediul academic cere ca Parlamentul European să primească această putere de a controla actele de până în aplicare în mod eficient. Întrebările cu solicitare de răspuns oral și scris. Acestea fac parte din instrumentele ex post um, care au natură punitivă. Problema aici este că nu există în tratate răspunsuri la această întrebare E vorba doar de uh, politica externă și de securitate comună. Se, prevede, se prevăd acolo măsuri doar pentru acest domeniu. Și în regulile de procedură în, sunt menționate aceste întrebări. Președintele Consiliului European, în 2010, Herman Van Rompuy, a fost de acord să răspundă în fața Parlamentului la întrebări legate de propriile sale activități politice, nu legate de activitatea Consiliului. Alt, element interesant în legătură cu întrebările și interpelările majore sau minore, uh, ele sunt ad hoc, nu uh, au un prag mare pentru a fi declanșate și uh, sunt la dispoziția minorităților parlamentare. Dacă continuăm cu tendința uh, unei legături mai puternice între Parlament și Comisie cu majoritatea parlamentară care să susțină Comisia care nu dorește prea mult să folosească acest instrument, avem totuși aceste instrumente de examinare pentru minoritate care vor, minorități care vor, uh, minoritățile parlamentare care vor deveni tot mai importante, vor prinde tot mai mult teren. În rezoluția privind posibilele ajustări uh, instituționale, s-a spus că toate puterile executive uh, trebuie să fie conferite comisiei, să existe un singur organ executiv cu competențe executive clare. Acest lucru ar face controlul parlamentar mult mai eficient. însă nu s-ar schimba procesul decizional la nivel european, care este bazat pe consens și care, în care multe etape se întrepătrund stabilirea priorităților, legislația, implementarea. Deci ar fi foarte dificil, chiar dacă toate puterile executive sunt uh, atribuite comisiei exclusiv, tot ar fi dificil să uh, se facă examinarea în mod eficient. Nu este nicio noutate. Parlamentul uh, a tot făcut acest lucru în ultimii ani. E supravegherea ține să compenseze deficiențele din instrumentele clasice. Uh, e vorba de responsabilizare, de învățarea din greșeli și de uh, adaptarea propunerilor noi și voi încheia cu câteva exemple ce înseamnă instrumentele uh, de coordonare pentru supraveghere, monitorizarea și implementării uh, priorităților politice și programării legislative. Acest uh, lucru se face prin mai multe procese. Parlamentul a făcut-o în dialogul structurat cu Comisia, în legătură cu programul de lucru al Comisiei, de exemplu, pentru a stabili prioritățile în legătură cu de, prin dezbaterea prin starea Uniunii, audierile comisarilor, declarația comună, un exercițiu nou uh, după acordul pentru o mai bună legiferare din 2016. Toate aceste procese ajută Parlamentul să stabilească activ prioritățile și să concureze cu alții dintre cei care definesc prioritățile, Comisia, Consiliul. Uh, este un aspect important. Evaluarea de impact a Comisiei. Olivia a vorbit despre problema uh, legiferării pe bază de dovezi uh, promovate de Comisie. Problema aici și la asta vreau să se referă Olivier. De câte ori avem o soluție tehnică care ne este vândută ca fiind cea mai bună, întotdeauna în spate există o alegere de natură politică. Mulți cercetători au spus că evaluările comisiei uh, prezintă multe opțiuni și că la sfârșit se alege cea mai bună uh, din punct de vedere tehnic, dar nu e chiar așa. De fapt, în spate e o decizie politică. Deci trebuie analizate valorile de impact ale comisiei pentru a vedea dacă opțiunile tehnice alese sunt uh, cele mai bune și ca deciderea politică să fie la sfârșit. Deci mai bine să facem acest lucru înainte de controlul expost, să nu lăsăm până atunci. Din 2008, um, Parlamentul primește informații mai uh, detaliate despre implementarea la nivelul statelor membre. Acest lucru vine în completarea instrumentelor de analiză clasice și sunt chestiuni necesare pentru a fi eficiente. Mulțumesc! Îi dăm cuvântul lui Milan uh, Remaci pentru a vorbi în numele EPRS. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Voi avea o intervenție cât mai scurtă cu putință. Doresc să mulțumesc uh, raportoare că m-a contactat, uh, inclusiv uh, pentru o informare în legătură cu acest studiu. În legătură cu subiectele și metodologia studiului prezintă aici un studiu care se numește Control parlamentar asupra Comisiei Europene, punerea în aplicare a dispozițiilor tratatului. Noi ne concentrăm în studiul nostru doar asupra activității Comisiei Europene și a prevederilor din tratat. Studiul a fost comandat în iulie 2018 și s-a concentrat uh, pe puține subiecte. Primă, limitările uh, uh, metodologice se referă doar la tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, după aceea prevederile legale ale tratatelor. Noi am analizat și alte câteva documente care decurg din tratat. Aceste documente sunt acorduri interinstituționale pentru o mai bună legiferare din 2016, acordul cadru între Parlament și Comisie și analizăm aspectele procedurale în plus, eh, anumite eh, elemente ale studiului am analizat și alte documente, cum ar fi acordul interinstituțional pentru respectarea disciplinei bugetare. Noi am analizat doar situația uh, creată după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona în decembrie 2009, pentru că uh, Eh, până la urmă, documentul nostru nu este un studiu istoric, ci eh, un studiu care analizează o situație de fapt. Eh, deci am avut date cantitative pe care le-am analizat și pornind de la starea de fapt și în anumite situații am uh, analizat și uh, situații care s-au produs înainte de 2009 pentru a ilustra fosta practică. O altă limitare metodologică a fost legată de anumite domenii în care Parlamentul poate să-și exercite uh, competență de analiză am căzut de acord cu raportorul să ne concentrăm pe 10 linii, uh, problemele electronice, probleme legate de confidențialitatea datelor legate de persoană. După aceea ne-am bazat studiul și pe informațiile disponibile public uh, care puteau fi găsite pe site-urile Parlamentului, Comisiei, dar și ale Curții de Justiție și uh, o sursă importantă a datelor noastre au fost și informațiile primite din partea serviciilor Parlamentului și direcțiilor generale care colectează informații, uh, Direcția Generală Prezidenții, dar și serviciul legal și alte servicii și sunt dator să mulțumesc tuturor acestor direcții generale pentru datele furnizate. Iar în ce privește concluziile? Studiul analizat implementarea prevederilor din tratat uh, în baza două mari criterii, intensitatea acțiunilor Parlamentului și impactul acțiunilor Parlamentului cât de frecvent Parlamentul s-a servit de prerogativele de control în perioada 2009-2018, deci am analizat frecvența acțiunilor și reacția uh, Comisiei față de exercitarea prerogativelor Parlamentului. Și am uh, marcat uh, aceste activități de la slab la uh, foarte intens, uh, dar uh, să ne gândim și la probleme de acțiune limitată în timp, cum ar fi, de pildă, uh, perioadele electorale sau procedurile legislative. Uh, în anumite situații nu am putut să efectuăm o analiză pentru că nu am dispus de informații suficiente în ce privește intervenții minore sau majore, când nu au fost folosite prerogativele în totalitate, de pildă în ce privește întrebările orale. Deci am după aceea am analizat și impactul uh, în anumite domenii la nivelul comisiei, ca de pildă limitarea unor prerogative care sunt prevăzute în tratat. Uh, oricum, deși nu am ajuns la concluzia că acțiunile Parlamentului uh, pot fi considerate ca fiind slabe. Există în anumite domenii nevoia de a discuta cu Parlamentul și alte instituții uh, europene pentru o mai mare implicare. De pildă, în adoptarea unui regulament privind dreptul Parlamentului uh, de, de a ancheta câteva uh, exemple câteva din prerogativele de control ale Parlamentului au fost folosite doar într-o peri- în perioade limitate în timp, cum ar fi perioadele electorale și asta a influențat și impactul efectului acestor prerogative. După aceea și în perioade care nu au fost limitate în timp, anumite prerogative nu au fost efectuate în totalitate neutralitate în ce privește influența anumitor comisari. După aceea, eh, eh, există eh, anumite acțiuni care uh, ar fi putut uh, fi încununate de succes dacă ar fi existat o uh, cooperare mai bună în analiză. Și în încheiere voi spune că, în mod special, anumite comisii de anchetă ale Parlamentului nu au putut uh, influența uh, anumiți indivizi să furnizeze documentele care ar fi trebuit să fie uh, analizate, astfel încât să ajungă la concluzii mai bune. Vă mulțumesc foarte mult, oricum și pentru documentele furnizate. Mulțumesc. Acum dispunem practic de 10 minute pentru discuții. Ar trebui să acordăm 5 minute și invitați deputaților pentru a răspunde. Uh, Ramon Auregius va fi primul, uh, mai am și alți colegi care s-au înscris pe listă, uh, printre care Elmer. Bun, Ramon, oricum, dispui de dreptul de a interveni. Mulțumesc. În primul rând vreau să le mulțumesc experților. Am de făcut două comentarii apropo de puterile de control ale Parlamentului. În primul rând, Comisia de Cercetare. De cinci ani negociez cu Consiliul și cu Comisia puterile unei asemenea comisii de anchetă, cu comisie de cercetare. Și aici trebuie să spun următoarele. În ciuda faptului că 200, articolul 265 din tratat, 226, pardon, din tratat, uh, oferă Parlamentului legislativa uh, legislativă privind reglementarea acestei competențe, n-am reușit să ajungem la un sistem de putere parlamentară, de control pentru a crea această comisie. Sunt problemele care au fost menționate de ultimul dintre experți. Consiliul și Comisia nu admit să ne dea vreun fel de document pe care îl cere Parlamentul, nu admit Uh, obligația martorilor să compară în fața acestei comisii, nu admite ca această comisie să aleagă funcționarii care trebuie să compară în fața acestei comisii și așa, în felul ăsta avem patru sau cinci elementele mari care configurează această competență. Cred că Parlamentul European are o problemă serioasă, gravă, pentru că nu pune în practică prevederea din tratat care îi permite, îi, îi asigură capacitatea de a reglementa comisiile de anchetă. <clears throat> În practica secolului 21, ele reprezintă un mecanism necesar asupra executivului de multe ori apar uh, motive pentru înființarea unei asemenea comisii care uh, sau comisie specială care să analizeze, să cerceteze, să investigheze situația. Eu știu, hotările de la Luxemburg, Panama Papers, uh, gazele, eu știu, multe, foarte multe ocazii. E lumea în care trăim, care cere ca Parlamentul să aibă această competență și, din păcate, trebuie să spun, că nici Consiliul și nici Comisia nu vor să ne ajute să putem înființa această comisie. În al doilea rând, și iar e nevoie de o reformă a tratatelor aici. Cred că moțiunea de cenzură individuală, nu cea colectivă și negativă, care este reglementată în tratat, în 234, adică să cenzurăm întreaga comisie, este evident o cenzură negativă pentru că Consiliul este cel care trebuie să propună crearea unei noi comisii, nu Parlamentul, de aceea moțiunea nu e pozitivă ca în sistemele noastre parlamentare naționale. Dar realmente nu există o moțiune de cenzură individuală la adresa fiecăruia dintre comisari pentru că în felul ăsta ar fi o mai mare capacitate de control a Parlamentului asupra activității comisarilor. Mulțumesc. Richard Corbett. Well, first, thank you. Mulțumesc celor trei experți uh, pentru că au tratat foarte bine uh, diferitele elemente complexe ale subiectului, eh, pentru că noi eh, de-a lungul anilor nu am eh, analizat un sistem static. Lucrurile sunt complementare și, cum a spus Ramon, există din acest punct de vedere o legătură. Lucrurile vor evolua fără îndoială. Am unele chestiuni care mă preocupă faptul că uh, este considerată Comisia ca partea executivului, dar care este rolul Consiliului European? Consiliul European identifică priorități strategice și uh, trebuie să facem o deosebire între nivelul european și nivelul uh, național, dar până la urmă trebuie să ne gândim și la măsurile de implementare și altul reprezentant este comisar. Herman Van Rompuy, fostul președinte al Consiliului European, a spus că Consiliul European este până la urmă o centrală electrică, dar care nu este legată de rețea. Deci, Asta mă preocupă puțin. Iar după aceea, sunt și uh, chestiuni uh, mai mărunte în legătură cu puterile noastre de control, pentru că avem o serie întreagă de domenii în care ne-am uh, dezvoltat. Pentru că noi nu am prea folosit dreptul de a sancționa Comisia. De multe ori am amenințat cu acest drept și în ultimul moment uh, ne-am oprit, ne-am retras. Dar până la urmă și uh, Parlamentele naționale au un drept de a da un vot de neîncredere în guvernele lor în anumite situații. Faptul că au această putere, uh, până la urmă, le dă mai multă forță în a responsabiliza uh, guvernul. Deci, uh, uh, până la urmă principiul acestor puteri pe care le ai în rezervă, de care poți face uz în ultimă instanță, este important. Până la urmă, <laughs> dreptul de a cenzura Um, comisia, activitatea comisiei nu-i conferă comisiei posibilitatea de a dizolva uh, Parlamentul. Știm care e situația în uh, Regatul Unit, știm care este situația ușor diferită în Germania, care este un stat uh, federal, dar în context european Cred că uh, ar fi o chestiune uh, care nu ar fi de-a dreptul înțeleaptă. După aceea, actele de punere în aplicare. Într-un fel, uh, ele se supun puterii noastre generale de a controla activitatea Comisiei, pentru că Câteodată avem dreptul să nu aprobăm uh, plățile dacă există probleme. Iar în situația națională, mă gândindu-ne la situația în Franța, uh, există uh, puteri de reglementare ale guvernului fără vreo formă de control parlamentar. Deci, eu cred că lucrurile ar putea să fie îmbunătățite în timp. N-aș spune că este un eșec fundamental. După aceea, o perspectivă filozofică menționată de domnul Costa, rolul tehnic de agenție și rolul politic, cred că putem formula uh, acest lucru uh, nu ca o tensiune, uh, un stil de politic consensual sau un stil politic majoritar. Aceasta ar putea fi o tensiune care se creează. Noi avem un stil de luarea deciziilor consensual la nivelul Consiliului, acolo se acționează uh, cu uh, majorități largi uh, și în Parlament cu majorități simple. Deci, eh, până la urmă, eh, să ne gândim eh, că în Parlament se ajunge la coaliții între grupuri, nu neapărat o manieră tipic majoritară, este puțin ca în Elveția. Până la urmă, este, iată, acum am trecut la uh, o alegere de tip majoritar prin alegerea unor uh, candidați principali, candidat, deci este uh, un hibrid între majoritatea, consensu, stilul consensual și uh, majoritatea sistemul Uh, majoritar din Parlamentul European. Suntem într-un fel de um, act de uh, balansare a uh, puterilor. Trebuie să ne gândim la această evoluție de la stilul consensual la stilul majoritar prin un candidat principal, puteri mai multe pe care le exercită Parlamentul, dar în continuare este o formulă hibridă. Dar nu este neapărat o dramă că avem acest sistem hibrid. Mulțumesc, Richard Elmar Boroc. Mulțumesc uh, foarte mult. Dar eu nu cred niciun sistem democratic în care să nu existe până la urmă o formulă hibridă, chiar dacă accentele sunt ușor diferite găsesc că cel mai bun control uh, este atunci când executivul uh, trebuie să se teamă. Dar cum poți organiza această frică. Pentru că atunci când uh, e frică executivului, poți să controlezi cel mai bine. Eu cred că această frică uneori trebuie să fie vizibilă iar uh, până la urmă, arma principală a Parlamentului este că poți uh, până la urmă să demiți comisia. Da, să ne gândim că a existat uh, comisia Sender. Cum putem să valorificăm această armă? Pentru că o majoritate de două treimi nu, este greu de atins. După aceea, procesul uh, cu uh, spitzen uh, candidații. Parlamentul până la urmă alege comisia, deci avem mai multă putere decât pe plan național din acest punct de vedere. Deci, eu aș fi de părere că am putea, teoretic, să recurgem la demiterea anumitor comisari. Dar Uh, întotdeauna, în cazul acesta, comisarii de mici vor proveni din partidele mici, care au cele mai puține voturi. Deci asta mi se pare atunci că devine o situație inechitabilă. Deci, eu cred că atunci când nu ne dorim un comisar, trebuie până la urmă ca președintele comisiei să tragă concluziile adecvate din acest punct de vedere. Eu cred că problema uh, implementării uh, legilor adoptate uh, este o chestiune care trebuie să ne preocupe. Aici trebuie să fim foarte atenți cu puterea noastră de control. Aici nu am ajuns foarte departe și cred că uh, din acest motiv am eșuat în respectarea tratatului de la Lisabona. Ar trebui să muncim mult mai mult, să facem eforturi mult mai mari pentru a încerca să recuperăm anumite lucruri. Comisia de control bugetar verifică dacă banii au fost folosiți rezonabil și corect dar eu cred că până la urmă trebuie păstrat raportorul și după adoptarea legii pentru ca el timp de 3-4 ani să poată să verifice ce s-a întâmplat cu respectiva decizie, respectiva lege. Pentru că în momentul în care ai adoptat-o, noi practic uh, devenim orbi față de consecințe. Nu avem din acest punct de vedere posibilitatea de monitorizare. Dacă am face acest lucru, am avea o putere de influențare mult mai mare a activității comisiei și de control decât uh, o exercităm în clipa de față. Și sunt de acord cu prietenul nostru din Spania dreptul de anchetă. Este o chestiune esențială, mai ales într-un sistem federal în care transpunerea în practică se află în mâinile statelor membre sau ale regiunilor. Asta într-un sistem federal funcționează foarte bine, dar atunci când nu avem un control uh, asupra uh, implementării, uh, când controlăm uh, modul în care au fost folosiți banii și un stat membru spune da, știm că a existat până la urmă o fraudare, dar fraudarea a fost în folosul meu ca stat. Ei bine, noi credem că ar trebui să avem dreptul să invităm martori în comisiile noastre de anchetă care să prezinte documente și să existe obligația de a da curs invitației la anchetă. Pentru că, până la urmă, și planul național ar trebui să conlucreze cu noi Trebuie eh, și din acest punct de vedere să existe frica față de uh, răspunderea uh, pe care o ai și de riscul de a fi tras la răspundere. Deci este până la urmă o chestiune esențială de modul în care poți să-ți exerciți puterea. Din acest punct de vedere, cred că trebuie să analizăm lucrurile și să acționăm mai bine decât am făcut-o în ultimii 5-6 ani. Mulțumesc foarte mult! Eh, eh. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim experților pentru prezentările făcute. Am o întrebare pentru domnul profesor Costa referitoare la chestiunea pe care a adus-o în discuție, adică alte aspecte ale relațiilor între Parlamentul European și Comisia Europeană. Ați vorbit despre funcția de control. Aș dori să vă pun următoarea întrebare adică relația dintre majoritatea parlamentară europeană și aderarea ei la programul politic al Comisiei, adică activitatea legislativă. Avem o experiență de control sau uh, și o experiență de influență a majorității parlamentare asupra programului Comisiei Europene. Mulțumesc. Mercedes, dorești să vorbești acum sau după ce vorbesc experții? Depinde de tine. Bun. Mulțumesc foarte mult! Avem foarte puțin timp la dispoziție. Deci mai presus de orice, vreau să mă refer la ce s-a spus. Vreau să reacționez la cele spuse de domnul Corbett. Puterea de control a Parlamentului asupra Comisiei și punerea și asupra actelor de punere în aplicare se încadrează în doi, între doi poli. Uh, pe de o parte avem abordarea colegială, nu, regim care a fost menționat în Elveția nu e un regim majoritar uh, ca într-o federație, ci e o confederație în circumstanțele complexe ale Uniunii Europene și un proiect mai, un impact foarte puternic uh, al istoriei noastre politice din diversele state europene către uh, un tip de control mai politic. Apropo de comisie, toată problema lui în candidat merge în acest sens. Cred că aceste două tipuri de control sunt importante și trebuie menținute Uniunea Europeană un fel de hibrid. Să vedem ce se va întâmpla în viitor, dar deocamdată uh, sunt mai multe abordări. Uh, sigur că în timp trebuie să facem o alegere dacă vrem să mergem către ceva care seamănă cu Statele Unite, către un regim prezidențial, cum spunea domnul Costa, sau către ceva mai colegial, așa, pe baza unui colegiu. Să vedem ce putem face din acest punct de vedere pentru, eu știu, pentru a proteja minoritățile față de majoritate. Ca parte din activitatea noastră, mă gândesc la controlul vertical, care este extrem de important. În într-un quasi-sistem uh, federal. Accentuez uh, termenul quasi, quasi-federal. Nu suntem într-o structură federală. În relația cu parlamentele naționale și regionale, Parlamentul European trebuie să aibă uh, o mai, un mai bun control asupra legilor adoptate, astfel încât în cele din urmă să, rezultatele să fie corespunzătoare rezultate care să fie uh, puse în fața parlamentelor regionale și naționale ca niște rezultate încununate de succes. Mă gândesc la ce spunea profesorul Costa. Transferul puterii către agenții, în general vorbind, reflectă o, o tendință de a uh, descentraliza competența către aceste cum, organisme tehnice. Dar din punct de vedere juridic, sistemul devine foarte uh, complex pentru că uh, E diferit genul de control pe care îl aplici unui organism tehnic față de un organism politic. Nu e cu totul și cu totul altceva există, amestecă din ce în ce mai mult elementele politice cu cele tehnice. Trebuie să abordăm această problemă, nu numai în acest raport. Probabil că va fi sarcina următorului uh, mandat parlamentar, pentru că e o chestiune extrem de complexă. Totuși, este de o importanță vitală dacă ne gândim bine și trebuie să ne gândim bine, ținând cont de marea gamă de uh, agenții pe care am înființat-o și cele care urmează să fie înființate. Mulțumesc, dar vreau să aud ce spun experții. Evident, nu aveți tot timpul pe care doriți să-l aveți la dispoziție, vă rog. Profesorul Costa, foarte pe scurt, voi vorbi în limba franceză. În ce privește controlul, cred că, în esență, controlul pune probleme Parlamentului, o problemă de timp pentru aleși, o problemă de competență când lucrurile devin foarte tehnice și o problemă de motivare. Niciun deputat uh, nu vrea să petreacă zile în șir să analizeze documentele comitologiei și comisia știe lucrul ăsta, îngroapă Parlamentul asupra cu documente pe care nu le citește niciodată. Se întâmplă la fel în parlamentele naționale. Controlul parlamentelor naționale asupra subsidiarității, puțin parlamentele naționale știu să facă acest lucru și nu au fost aleși pentru asta pentru că e normal. O parte a soluției este organizarea Controlul trebuie să fie în mare parte, uh, eu știu, delegat către agenții administrative care pot să facă acest lucru, iar parlamentarii să supervizeze și să recupereze datele. Deci o problemă de organizare internă a Parlamentului European. Uh, influența Parlamentului European, întrebarea pusă deja, cred că influența este remarcabilă. S-a văzut la începutul legislaturii când s-a format blocul și s-a negociat cu Jean-Claude Juncker a unui program și genul de acord care, la care s-a ajuns socialiști, PPE și liberali planul de relansare de 360 de miliarde și așa mai departe. Iar pe parcursul mandatului, mă rog, lucrurile n-au fost foarte uh, convingătoare. Colega mea v-a dat date mai uh, substanțiale, dar e un punct slab al Parlamentului, după părerea mea, în configurarea artară, să se facă auzi la nivelul Comisiei în ceea ce privește punerea în agentă. Aseară, președintele Tajani a deschis anul academic uh, la Colegiul Europei și a încercat să fie provocător și spunea că următoarea batalie urmare, pentru Parlament este dreptul de uh, inițiativă legislativă și probabil că aici răspund. Um, uh, foarte pe scurt, doamna Pop, ceva să-i răspuns domnului Corbett. Nu e o mare problemă că, de fapt, Consiliul European aduce la nivelul său foarte multe din deciziile strategice care sunt necesare pentru uh, a face acest lucru. Totuși, eu cred că trebuie să uh, vedem în ce măsură concluziile conclusului Consiliului European către Comisie, ca ea Comisia, sunt preluate de Comisie și apoi cum interacționează Parlamentul. Comisia recent spunea că așteaptă un mandat de la Consiliul European pentru a face diverse lucruri, ceea ce este o chestiune diferită, e o evoluție diferită în echilibru puterii. Și ceea ce privește controlul vertical menționat de doamna Breso, sunt complet de acord, total de acord. Este exact aspectul care ne lipsește în uh, sistemul acesta de uh, federalism executiv. Când vorbim despre condiționalitățile statului de drept în nou CFM, exact de asta vorbim. Este problema pe care o vedem acolo, adică punerea în aplicare a programelor la nivel național, pentru că sunt deficiențe în administrațiile naționale sunt foarte multe deficiențe serioase în ceea ce privește administrarea eficientă, deci cred că este extrem de important să avem în vedere acest lucru. Mulțumesc! Vreau și eu să spun foarte pe scurt câteva cuvinte la cele spuse de domnul Brock, apropo de teamă. Cred că în studiul meu uh, privind, uh, de mai multe ori m-am referit nu la teamă, ci la o amenințare. Uh, amenințare ca, ca Parlamentul să-și folosească competența față de comisie. Iar comisia a făcut ceva ca urmare a acestei amenințări. Și apoi mai vreau să spun un lucru despre în candidat. Se pare că procedurile acestea au fost folosite o singură dată. Ia, și acum a doua oară. Și acum câteva săptămâni Președintele Tusk spunea că, deși există această procedură, să nu uităm despre, de poziția Consiliului European. Deci cred că ar trebui să existe o cooperare anume politică, o discuție politică între Consiliul European și Parlamentul European pe marginea acestei teme, ca să nu ajungem astfel încât uh, Uh, Parlamentul să respingă toți candidații Consiliului până când îl propun păra pe care, uh, care e chiar șpiță în candidat. Mulțumesc! Cred că vă mulțumesc foarte mult. Cred că a fost un schimb de vedere extrem de util. Aș sugera să încurajăm ca următorul uh, la următorul Parlament, la AFCO, să mai aibă loc asemenea audieri în următorul mandat, să vedem cum uh, folosim eficient prevederile din tratat. Cred totuși că marele elefant uh, din cameră care n-a fost menționat este Consiliu. Pentru că vedem acest lucru când facem programarea anuală și o să-l facem acum, uh, programarea anuală iar controlul Parlamentului asupra Comisiei și presiunea exercitată de timp și faptul că nu se fac lucrurile la timp e o provocare pentru noi și poate că ar trebui să ținem cont de acest lucru. Cred că a fost o audiere foarte bună, vă mulțumesc foarte mult. Aș dori uh, să-i rog pe domnul profesor Costa și pe doamna Popceva să Uh, ne dea, eu știu, documentul sau uh, diapozitivele ca să le putem pune la dispoziția colegilor. Avem studiu de la Parlament, de la Centrul de Cercetare al Parlamentului. Uh, vă mulțumesc, închidem acest punct din ordinea de zi și trecem la următorul punct, raportul lui Alain Lamassur privind punerea în aplicare a prevederilor tratatului referitoare la cooperarea extinsă. Avem și aici doi experți, doctorul Volvan Wessels, care este profesor la Catedra Jean Monnet la Köln și de asemenea profesorul Carsten Gerards, domnul Carsten Gerards de la Colegiul Europei de la Bruges. Înțeleg că Alain la măsur poate va face o prezentare sau dăm cuvântul experților. Urmează o introducere făcută de domnul la măsur. Mulțumesc, doamnă președinte. Merci les deux professeurs ici présents et les félicite pour la qualité de du document qu'il nous Mulțumesc, vreau să-i felicit pe expert pentru documentul de calitate pe care ni l-au uh, prezentat. Îl vor prezenta, de fapt, imediat. Parlamentul a comandat un uh, raport de implementare în legătură cu cooperarea consolidată pentru a vedea dacă prin uh, experiența pe care am început să o dobândim în legătură cu cazurile reduse de cooperare consolidată, dacă acestea pot fi folosite în alte domenii uh, de politică europeană în care Uniunea și statele membre au competență comună. Um, unele state membre nu uh, doresc să facă parte la aceste sisteme, dar altele da. Și uh, Ă, să vedem dacă nu cumva se poate pregăti un statut tip ă, pentru cooperarea ă, consolidată. O listă a politicilor care trebuie să fie soluționate în momentul în care se intră în funcțiune cooperarea consolidată. Pentru că Tratatele sunt uh, destul de vagi în ceea ce privește uh, funcționarea cooperării. Se prevăd condițiile în care pot uh, exista astfel de cooperări, subiectele care pot fi tratate în cadrul acestei proceduri se iau precau, uh, sunt uh, anumite precauții legate de statele membre care nu doresc să participe la cooperarea consolidată, dar în legătură cu funcționarea, procesul decizional, controlul uh, parlamentar, judiciar, chestiuni administrative și finanțarea bugetului operațional, aceste chestiuni nu sunt uh, acoperite de tratate. De aceea am insistat să facem acest raport pentru a fi informați în legătură cu ce se întâmplă în sistemele federale, unde există mereu proceduri care permit nivelului infrafederal să organizeze cooperări între nivelurile existente, chiar dacă toate nu participă toate elementele federației la aceste cooperări și avem nevoie de mm, expertiză și de o judecată cât se poate de obiectivă în legătură cu mm, cooperările acestea, așa cum au fost mm, ele practicate de la tratatul de la Lisabona. La inițiativa dumneavoastră, doamnă președinte, am și cerut o audiere invitând reprezentanți ai celor trei instituții, iar astăzi avem o audiere Um, a unor profesori universitari eminenți care ne vor permite să facem progrese în analiza noastră. Mulțumesc! Cu Alain, like... Mulțumesc foarte mult, Alain. Încep cu domnul Vessels, uh, domnul profesor Vessels. Aveți cuvântul. Doamnă președinte, onorați deputați europeni și, într-o într-o formulă învechită, dragi comilitoni. Noi suntem cercetători, vrem să înțelegem realitatea și să privim către viitor. Nu avem răspunsul la toate, mai ales în astfel de cazuri. Mulți dintre noi avem experiență chiar cu chestiunile pe care tocmai le-ați menționat. Anumite țări doresc să meargă mai departe uh, au uh, o anumită problemă pe, între priorități și vor să continue uh, cu acele priorități și încearcă să găsească uh, soluții la aceste probleme la nivel de subgrup. Avem în anii 70 un raport mm, Timmermans Uh, pentru cei care au studiat uh, istorie europeană și amintesc de acel raport care era interesant. E vorba de aceleași probleme uh, fundamentale. Dacă în cadrul, un anumit cadru al Uniunii Europene, anumite țări doresc să participe la un exercițiu comun. Poate nu toată lumea dorește să participe, poate nu o poate face toată lumea, dar se creează drept comunitar care nu face parte din achiul comunitar ca atare. Și există această dilemă. Uh, cei care sunt pentru rezolvarea problemelor în cadrul acestor subgrupuri și uh, cei care consideră că um, uh, ortodoxia comunitară este uh, uh, calea de urmat și nu uh, folosesc termenul ortodoxie cu conotații negative. Uh, Și ideea era găsirea unui cadru standard în măsura posibilului. Cred că asta ați menționat. Să vedem dacă există anumite reguli, anumite proceduri care pot fi folosite universal și pe care să nu trebuiască să le inventăm de fiecare dată. Tratatele satelit din afara cadrului uh, Uniunii Europene de multe ori reinventează roata, vin cu tot fel de formule noi. Cred că uh, Ehm, pachetul fiscal, ehm, acordul fiscal, fiscal compact este cel mai flexibil dintre toate, dar acesta este în exteriorul tratatelor Uniunii Europene. Unul dintre stimulente ar fi recurgerea la instrumentele, instituțiile europene cu ajutorul Comisiei și uh, asigurarea controlului prin intermediul Curții de Justiție și uh, prin uh, obținerea de avize din partea Parlamentului European. Recurgerea la instituțiile europene poate avea și ea anumite limitări pentru anumite state membre. Acest lucru creează blocaje, blocaje suplimentare. Colegul meu, Carson, vă va spune mai multe despre acest lucru, dar oricum a durat mult până s-a ajuns la prima cooperare consolidată, uh, după ce a fost introdusă în tratatul de la Amsterdam. După ce a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona, am avut foarte puține cazuri și uh, Carson vă va spune mai multe despre tipurile de cazuri pe care le-am avut. Și cred că este o problemă generală. În aceeași perioadă, vedem că flexibilitatea s-a, a fost folosită în moduri diferite. Reacția la toate crizele mon- monetare a fost uh, în afara tratatelor uh, unii. Uniunii. Avem și o vizita- vizibilitate mică a cazurilor de cooperare consolidate. Acum PESCO, procedurile PESCO sunt mai proeminente ne vom, și vom reveni asupra lor pentru a vedea ce lecții, uh, ce învățământe putem trage din utilizarea formulelor PESCO. și pentru a vedea ce se poate aplica cooperării consolidate în contextul tratatelor. Avem uh, partea juridică și partea reală pe care o va acoperi Carsten. ați uh, încheiat. Uh. Noi jucăm în tandem, uh, va continua colegul meu. Mulțumesc, domnule profesor Vessels. Da, am împărțit în doi analiza noastră termenii juridici și lumea reală. E important să menționăm că studiul nostru a fost însoțit de un studiu IPRS uh, aprofundat care se ocupă de structuri guvernamentale și de bugetele de finanțare legate de uh, proiectele de cooperare consolidată existente. Deci, în prima parte ne-am concentrat pe mm, termenii juridici. Trebuie să recunoaștem că există mai multe uh, stadii în procedura de cooperare consolidată. Pentru fiecare dintre aceste etape am uh, încercat să identificăm blocaje, să vedem uh, care sunt vectorii în fiecare etapă și condițiile de acces. Chiar dacă nu analizăm uh, rezultatele um, care ne aduc cu picioarele pe pământ, ale cercetărilor din ultimii 20 de ani, putem să uh, formulăm deja anumite așteptări. De exemplu, procedura de last resort, de ultimă instanță, e vorba de proceduri uh, întârziate născute ca urmare a procedurilor legislative eșuate și care extind deja perioada foarte lungă uh, pe care sunt discutate actele juridice și această uh, Uh, cooperare consolidată trebuie, este adăugată în mod inteligent uh, din perspectiva uh, calendarului. Actele legislative devin proceduri legislative speciale din motive de eficiență, cel puțin în domeniul JAI. Prin majoritate calificată se autorizează cooperarea uh, consolidată. Acest lucru nu afectează piața unică și nici nu o subminează, conform prevederilor relevante din tratat. Aceste uh, observații sunt reflectate și în lumea reală. În legătură cu termenii legali. La ultima reuniune a AFCO am discutat acest lucru și în raportul Brock din 2014 uh, s-a vorbit despre același subiect. Raportul Bresso brock spune uh, Parlamentul European uh, este hotărât să implementeze prevederile privind cooperarea consolidată și să nu uh, își dea avizul la proceduri uh, noi dacă nu se activează clauza pasarelă din articolul 233 din tratatul um, privind Uniunea Europeană și de la unanimitate se trece de la, la majoritate calificată. Această solicitare apare peste tot. Analizând nu doar textul juridic, dar și sentințele tribunalelor naționale, trebuie subliniat că acest lucru duce la o întârziere și mai mare a procedurii, la o prelungire. Pe baza anumitor uh, decizii din Germania, respectiv și legea integrării, la activarea clauzei pasarelă, Bundestagul și uneori chiar și Bundesratul, uh, Camera Inferioară, trebuie să fie de acord cu acest transfer de uh, competențe, această supranaționalizare a acestui proces. Și vedem că nu se ține în totalitate um, cont uh, de aceste lucruri despre lumea reală, în legătură cu statele membre participante, câteva observații. Se vede că există un clivaj uh, zona euro. E vorba uh, de multe ori de state membre ale zonei euro, cu excepția uh, celor care au acceptat uh, taxa uh, pe tranzacțiile financiare, plus Bulgaria. Există și un clivaj geografic. Statele centrale și este europene au mai puține șanse de a coopera la dar participa la cooperarea consolidată, mai puțin decât cele șase membre fondatoare. E o diferență și între periferie și centru, uh, Regatul Unit, Irlanda și Danemarca, împreună cu Polonia, reprezintă periferia participării la cooperarea consolidată. Și tandemul franco-german este vizibil în, materi în materialul empiric pe care îl arată puținele cazuri pe care le avem până acum. Principalele state membre UE, ca mărime, participă la programele de cooperare consolidată, dar și au fost parte din grupul de inițiere de la bun început. Deci nu uh, s-au sosit niciodată prea târziu. După cum a spus domnul Vessels, mă voi referi la conținutul cooperării uh, consolidate, proiectelor de cooperare consolidate. Ce avem până acum? Ei bine, trei din uh, cele trei cazuri și jumătate, pentru că în cazul tranzacției financiare implementarea nu, uh, e, uh, nu se va întâmpla în viitorul apropiat și de aceea îl consider jumătate de caz. Majoritatea sunt în domeniul justiției și afacerilor interne ceea ce se explică prin funcția de filtrare. Toate cazurile vin din procedura specială legislativă. și sunt cazuri de activare articolului 333 uh, care nu au fost uh, în, încă activat? Există decizii care se iau fără trecerea prin instituțiile europene. Taxa pe tranzacțiile financiare nu credem că nu se va implementa cooperarea consolidată în domeniul fiscal. Suntem mai negativi decât experții care s-au exprimat în ultimii ani. Și o ultimă observație din partea mea. Durata cooperării consolidate depinde mereu despre cum începe numărătoarea, de când numărăm uh, începutul cooperării, dar uh, uh, am putea spune 4-12 ani în mare Și trebuie să ținem cont de această perioadă dacă facem cooperarea între cooperarea consolidată cu uh, alte mecanisme mai dinamice activate spontan, pe când, precum tratatele satelit. La ce acțiune, acțiuni putem analiza? Care sunt învățămintele pe care le putem trage din această analiză empirică? În primul rând, există un anumit, un anumit grad de normalizare. Conform analizei noastre, nu uh, s-a găsit încă formula magică de, de includere în cadrul legal instituțional al cooperării Uh, consolidate, există câteva blocaje în proceduri și poate că nu există suficient interes. Poate există mai mult interes a soluționa probleme în exteriorul tratatelor privind Uniunea Europeană. Una dintre probleme este că multe țări care caută soluții la probleme caută tratate satelit tip Fiscal Compact unul dintre motive este faptul că din ce în ce mai des avem uh, o separare între statele centrale, membre ale zonei euro mai vechi și unele state estice. Avem e greu să se obțină considerația politică propice cooperării consolidate mm, și așa va fi și în viitor. Vă recomand să încercați să explicați studenților cum funcționează cooperarea consolidată și veți constata că nici dumneavoastră nu înțelege, cel puțin nu după o singură citire a textului. Trebuie studiat acest text și cred că una dintre probleme este faptul că textul încearcă să fie flexibilă, dar procedurile în sine sunt extrem de inflexibile foarte rigide și nu putem înțelege. Optin, cei care aleg să fie parte din mecanism nu vor ca cei care nu uh, sunt parte să profite. De exemplu, textele uh, textele de mediu. Uh, mereu se aleg statele care au standardele mai mici, cei care nu sunt parte din uh, uh, cooperarea consolidată, se tem că cei care sunt parte din aceasta iau decizii care îi afectează. Și din nou, um, recurgem, uh, există un argumente puternice în favoarea ortodoxiei comunitare, uh, în sensul pozitiv, care spune că nu trebuie să creăm achii suplimentar. And of course, we can also look for treaty changes. We have in our report make two or three uh, suggestions. În uh, raport avem și câteva uh, sugestii referitoare la posibilitatea de modificare a tratatelor. Parlamentul ar putea avea rolul de a iniția, dacă ceva eșuează la Consiliu, inițiatorul ar fi Parlamentul European. El ar fi cel care ar declanșa cooperarea consolidată. Acum Parlamentul își dă doar avizul. O altă chestiune specială care a fost adusă în discuție de raportorul dumneavoastră a fost cum putem administra cooperarea consolidată uh, din Parlamentul European. Există două opțiuni de bază. În primul rând, urmărirea procedurii obișnuite și cred că Broc ar vrea să vadă acest lucru. Să există o procedură obișnuită în care nu există diferențe între deputații europeni dacă fac parte sau nu din statele membre care uh, sunt parte din cooperarea consolidată. În al doilea rând, uh, adaptarea um, la, și modificarea drepturilor de vot. S-ar oglindi astfel la Consiliu, la Parlament, structura din Consiliu. Dacă s-ar reflecta prin vot cine face parte din cooperarea consolidată și cine nu. Ar putea exista o comisie specială toată lumea să poată participa, dar să aibă vot doar cei um, care vin din țările care sunt incluse în programe de cooperare consolidată. Dar decizia să se ia în plenara Parlamentului prin majoritate, majoritatea membrilor uh, care formează Parlamentul European. Aceasta ar fi uh, procesul uh, de bază de legitimare. Este o problemă de importanță majoră, ține de legitimitate și uh, Să vedem. În cazul crizei monetare, Parlamentul ar decide ce uh, măsuri să ia Grecia și ce credite să acorde uh, Olanda, Grecia, uh, către Grecia și că decizia ar luată ar fi luată de parlamentari polonezi și britanici. Cred că dacă s-ar întâmpla așa, ar exista o criză a legitimității, pentru că sunt chestiuni care afectează doar anumite țări. Codecizia presupune și uh, aprobarea măsurilor de electoratul celor care uh, au putere decizională. Cooperarea consolidată nu este formula magică, dar nu trebuie uh, uitată și Parlamentul ar trebui să vadă cum uh, o poate administra prin procedurile structurile sale interne. Mulțumesc! Because I will give them... Alen, dorești să vorbești acum? Pentru că voi da cuvântul și raportorilor din umbră. Bun, întâi raportorii din umbră, Mercedes, prima. Like to speak or... Dorești să intervii, Mercedes? Uh, grazie, grazie, președinte. Ma, uh... Mulțumesc, doamnă președintă. Am urmărit cu mult interes eh, această prezentare și am luat cunoștință de faptul că Parlamentul a fost invitat să intervină. Deocamdată însă eu m-aș opri aici pentru că este deja foarte târziu și uh, aș vrea să meditez puțin asupra propunerilor. M-ar fi bucurat să primim și un document înscris uh, care să însoțească prezentarea acestui raport. Când vom dispune de ea, vom continua discuție. Da, uh, noi nu avem decât un singur vot astăzi, deci nu ne aflăm într-o mare întârziere. Dacă cineva din raportorii de aviz doresc să intervină, domnul Messerschmidt nu e prezent, Charles Görens nu este prezent, Helmut Scholz de asemenea lipsește. Pascal Durand dorește să intervină? Nu. Fabio nu este prezent. Herolf? Nu. Deci, Alen, cred că uh, poți să tragi tu concluziile. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi vorbi și numele tuturor raportorilor din umbră în cazul acesta. Uh, Doresc să eh, mulțumesc și să-i felicit pe experții care au eh, răspuns la întrebările pe care noi le-am pus. Dacă suntem de acord sau nu, asta vom dezbate după aceea între noi. Dar este exact spiritul pe care eh, ni l-am dorit în tratarea acestei chestiuni. Prima problemă, care mi se pare foarte limpede. Dacă procedurile au fost îndelungate. Asta nu s-a datorat tipului de procedură, ci lipsei de voință politică. În momentul în care va exista o voință politică foarte clară, la nivel înalt, la nivelul Consiliului European, la nivelul PESCO, toate problemele ar putea să fie rezolvate. Pe de altă parte, în legătură cu problemele mai puțin importante din perspectivă politică, um, rezolvarea este lăsată la nivelul ministerial și al înalților funcționari. Dar uh, în legătură cu problemele care au necesitat o cooperare consolidată, nu a existat până acum un ownership din partea vreuneia din instituțiile europene. A existat o voință la un nivel uh, mai scăzut uh, a anumitor state și nu și a uh, altor state. De aceea procedurile au fost interminabile, s-a ajuns foarte greu la o soluție. Deci mecanisme foarte complicate pentru a ajunge la rezultatele scontate și cum a spus și dumneavoastră, domnule profesor. În momentul în care această procedură a fost încredințată la nivelul uh, tratatului, la uh, nivel de competență mai scăzut, uh, procedura a fost foarte îndelungată. Dar oricum, uh, uh, în baza concluziilor scrise și orale pe care ni le propunem, am putea uh, avea un sort de grupuri politice care ar putea să ajungă la decizii dar asta, completez, ar necesita ca instituțiile să țină seamă de această opțiune. Nu este o formulă magică, de altfel în politică nu se operează cu formule uh, magice, dar ar fi un instrument important din uh, cutia cu scule. Deci ar trebui să ne organizăm în instituțiile europene pentru a putea face posibilă utilizarea cooperării consolidate. Sigur, uh, deocamdată propunerile sunt destul de provocatoare în, la nivelul Parlamentului European, dar ar putea în felul acesta totuși să operăm cooperare consolidată și sigur că uh, ar exista și eventualitatea ca statele care nu uh, au uh, agreat să participe la cooperarea consolidată să nu voteze. Deci, uh, sperăm să existe bunăvoință, un fel de uh, pionierat al celor care doresc să facă parte din cooperarea consolidată, iar Parlamentul, de asemenea, ar trebui să uh, dea curs până la urmă acestor decizii pentru uh, a uh, se ajunge la rezolvări. Cea de-a doua observație pe care doresc să o fac, singura cooperare consolidată care a fost o reușită a fost referitoare la divorț pentru că se va aplica până la urmă de la 1 ianuarie anul viitor. Dar suntem într-un domeniu care ține 100% practic de competențele naționale. Deci, până la urmă nu s-au urmat neapărat prevederile unui articol 80 și nu știu cât. Și asta mi se pare până la urmă foarte interesant, pentru că ne-am dat seama că eh, cele 10 până la 13 milioane de cetățeni europeni care trăiesc în clipa de față în alt stat membru decât statul de origine Um, în viața lor cotidiană, socială, um, viața de familie, întâmpină probleme juridice și administrative care sunt foarte greu de soluționat, fiindcă um, nu ar putea fi rezolvate decât în baza dreptului național. Deci, confruntându-ne cu realitățile cotidiene în care trăiesc acești oameni, ne-am aflat într-o situație, să spunem, de conflictuală Uh, cu dreptul național. Fie uh, continuăm această situație, fie propunem un fel de al 28-lea uh, regim juridic în ce privește contractele de căsătorie, contractele de muncă, alte tipuri de contracte. Iar ancheta pe care am făcut-o noi în interiorul statelor naționale și în afara lor, în statele care au un sistem federal, toate uh, nivelurile infrafederale, că este vorba în uh, Germania sau în Canada, uh, Um, funcționează pe un sistem de informare mutuală și de cooperare pentru a ajunge la prevederi legale uh, cu un numitor comun care să permită rezolvarea situației. Deci, uh, procedura cooperării consolidate uh, printr-o interpretare extensivă a articolelor specifice ar putea să constituie o soluție care să rezolve problemele cetățenilor. Pe de altă parte, așa cum am spus, tratatul fiscal demonstrează într-o manieră surprinzătoare, dar care s-a dovedit a fi foarte eficientă, că nimeni nu a contestat sau a pus sub semnul întrebării la Curtea de Justiție funcționarea sa. Deci este posibil să adopți un, artic, un tratat interguvernamental, eventual prin grupuri satelit, mobilizând toate instituțiile europene, Comisia Europeană care a redactat tratatul fiscal, uh, mobilizând Parlamentul European, pentru că articolul 13 prevede că acest tratat uh, fiscal să facă obiectul uh, unui control parlamentar. Pentru că, iată, încă o dată, în calitate de instituție, noi preferăm metoda comunitară. Preferăm ca cele 27 de state să se implice în toate problemele uh, politice, dar uh, poate fi și o condiție de a respecta Uniunea în diversitatea sa Uh, pentru că uh, există anumite state care țin la uh, identitatea națională și care nu doresc un parteneriat neapărat cu alte state. Deci este o altă formulă pe care dumneavoastră nu ați menționat-o, dar care a funcționat bine este o formulă care, pe care o permite federalismul canadian și mi se pare a fi foarte interesantă în a fi explorată, pentru că ne gândim la solicitările specifice ale Quebecului. Deci, în Canada se adoptă legi federale care sunt uh, opționale în anumite condiții și îi se permite fiecarei provincii să aplice sau nu uh, anumite prevederi. Dacă fac o comparație cu Uniunea Europeană, nu se pune problema să apelăm la asemenea practici în ce privește piața unică și tot ce ține de concurența Uh, echitabilă pe piață, să uh, aplici doar în anumite state uh, anumite prevederi. Nu poți lăsa o asemenea flexibilitate ca să-ți culeagă statele doar stafidele. Dar noi putem în alte domenii să recurgem la această soluție în a face uz doar de anumite prevederi legale. Deci putem explora și această posibilitate. Acestea ar fi câteva din observațiile pe care doream să le fac în clipa de față în ce privește cooperarea consolidată. Și sigur că vom mai discuta cu raportorii din umbră. Mulțumesc foarte mult! Thank you uh, very much. Mulțumesc foarte mult! Am avut într-o reuniune precedentă AFCO o audiere cu instituțiile implicate în acest proces și era vorba mai mult de starea de fapt, de utilizarea mai bună a instrumentelor de care dispunem până acum. Dar, într-adevăr, propunerile dumneavoastră, într-adevăr, sunt foarte interesante și au una nume element magic, chiar dacă uh, este limpede că nu putem recurge în politică la uh, soluții magice. Deci, uh, reținem aceste propuneri. Mulțumesc foarte mult pentru aceste contribuții și aș încheia discuția pe marginea acestui punct de pe ordinea de zi. Mulțumesc încă o dată experților și acum acum vom trece la vot. Avem un singur vot și uh, este prezent în sală și Pablo, uh, autorul raportului. Deci nici uh, pentru raportul lui Mercedes Presto, nici pentru uh, raportul lui Allen nu avem un calendar, dar știu că va trebui uh, la un moment dat să votăm în ianuarie. Deci va trebui să cădeți de acord cu secretariatul în legătură cu o foaie de parcurs, dacă redactați raportul până pe 27 noiembrie sau chiar mai devreme. Va trebui să cădem de acord asupra unei foi de parcurs. Oricum, noi eh, finalizăm deja uh, discuția pe marginea unor uh, anumite elemente. Putem uh, să avem o discuție preliminară pe marginea textului oricând doriți. Nu știu de cât timp va fi nevoie pentru traducere da, ă, ă, va trebui să anunțăm și pe ă, colegi. Deci, pe 27 decembrie, pe 22 ianuarie ar trebui să putem vota. Și este valabil acest termen și pentru ale. Dacă uh, puteți finaliza până pe 27, ar fi foarte bine. Dacă nu, luați legătura cu secretariatul. Mulțumesc și trecem acum la vot. Trebuie să verificăm uh, și uh, consola de vot. Eh, so, as I said this morning... După cum am spus în această dimineață, avem acordul tuturor celor care trebuiau să se pronunțe. Am eh, amânat raportul pe lui Richard Corbett și... Eh, bun, nu uh, am uh, renunțat, ci doar am amânat. Doar pentru astăzi renunțăm la acest vot. Ale, doreai să spui ceva în legătură cu raportul tău și nu ți-am dat cuvântul? Dar în legătură cu votul. Vreau să spun colegilor din PPE că în urma unei lovituri de stat în interiorul PPE, eu voi coordona acest vot. Bun, mulțumesc foarte mult. Fabio, dorești tu să spui ceva? Te rog. Ce ne papură în cudeta, dar monca. <laughs> Mulțumesc. Nu e vorba de o lovitură de stat. Nu asta vreau să anunț și doar să mulțumesc colegilor pentru activitatea excepțională. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnă președintă, că mi-ați permis să particip și în ce privește amendamentele am reușit foarte frecvent să cădem de acord în amendamente. Este vorba despre rolul Parlamentului în ce privește cheltuielile și uh, evoluțiile resurselor financiare și cu Comisia am reușit să cădem de acord în multe domenii. Este foarte important ca Uniunea să aducă o valoare adăugată, vizibilă și pentru cetățeni. Mulțumesc și raportorilor din umbră și președintei. Mulțumesc. Nu, nici am deschis uh, votul doar pentru a verifica aparatul. Bun. Bun. Se pare că funcționează toate. Amendamentul 43. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Avem uh, o modificare la 4. Cine este pentru? Împotrivă? Se înțeleg că se adoptă, trece, uh, renunțăm la prima parte? Nu? Eh, deci, da. Nu mă corectați dacă am spus corect. Suprem la vot partea a doua a articolului 44. Cine este pentru? Împotrivă. Cred că va trebui să verificăm. Verificăm partea a doua. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă 12 voturi pentru, 11 împotrivă. Modificarea 1, cine este pentru, împotriva, abține, se adoptă modificarea. Amendamentul 42, cine este pentru, împotriva, abține, se adoptă. Modificarea 2, pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Modificarea 3, pentru, împotrivă, Verificăm modificarea 3. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă 13 voturi pentru, 9 împotrivă. Moțiunea de rezoluție și aici avem amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm amendamentul 1. S-a închis votul. Și se adoptă 12 voturi pentru. Compromisul 1 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 6 pentru. Verificăm. Amendamentul 6 s-a deschis votul. Îmi cer scuze, da. Amendamentul 6. Da? Bun. Amendamentul 6. Cine este pentru? S-a închis votul. Și se respinge 10 voturi pentru 13 împotrivă. 8 pentru împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 9 Aici avem doar o observație. 9 pentru, împotrivă abțineri, se adoptă. 10 pentru, împotrivă. Verificăm amendamentul 10, s-a deschis votul. Vă rog. Nu. S-a închis votul. Se respinge. Dacă doriți să spuneți ceva, vă rog să uh, spuneți tare. Amendamentul 11 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 12 pentru. Împotrivă. Verificăm. Amendamentul 12 s-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge 11 pentru, 12 împotrivă. Amendamentul 13 pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 21 pentru, împotrivă. Verificăm amendamentul 21, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă 12 voturi pentru, 11 împotriva. Amendamentul 22 pentru, împotrivă abțineri. Compromisul 3 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Trecem la 29 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. 30 pentru, verificăm 30, s-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge Amendamentul 31 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 37 pentru, împotriva abțineri se respinge. 38 pentru. Verificăm 38, s-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge 10 pentru 11 împotriva. Amendamentul 39 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 40 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Votul final, vot cu apel nominal, s-a deschis votul, s-a închis și avem 20 de voturi pentru, 3 împotrivă, se adoptă, mulțumesc foarte mult. Și acum suspendăm ședința, dar avem întâlnirea cu reprezentanții parlamentelor naționale privind viitorul Europei cu comisari, cu miniștri, cu parlamentari din uh, statele membre. Ne întâlnim la orele 14.30 în această sală.